So, dear colleague, Dragi colegi, este două și jumătate și trebuie să începem, spune domnul președinte. Avem prima noastră audiere publică pe Brexit și pe viitoarele relații comerciale. Ca de obicei, această audiere este organizată la un moment uh, oportun, pentru că acum două zile, după cum știți, s-a ajuns la un acord de principiu cu privire la perioada de tranziție între Uniunea Europeană și Regatul Unit, ceea ce ne dă posibilitatea să ne gândim ce se va întâmpla în această perioadă de tranziție și ceea ce ar trebui să se întâmple. Mai ales în perioada de după 2020, în ceea ce privește relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, pentru că trebuie să începem să ne gândim la cum vor arăta aceste relații. Sunt foarte bucuros să pot să prezidez această audiere foarte importantă. Avem mult timp la dispoziție, spre deosebire de alte audieri pe care le-am mai avut sau seminarii. Avem timp de acum până la ora 5, ceea ce nu înseamnă că toată lumea poate vorbește, să vorbească cât dorește. Avem o limită de timp pentru fiecare vorbitor. Avem două paneluri de discuție, două runde și două subiecte. La primul panel avem impactul uh, retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană și perioada de tranziție. Aici vom analiza care este situația acum și care sunt problemele și, în al doilea rând, perioada de tranziție. Va trebui să vedem cum este gestionată în acest panel. Și în al doilea panel vom discuta despre relațiile viitoare și mai ales regimul vamal. Avem foarte mulți experți foarte cunoscuți și voi începe așadar cu prima rundă cu privire la impactul retragerii Regatului Unit din UE și o să dau cuvântul mai întâi doamnei Barbara Barsma, care este profesor de economie la Universitatea din Amsterdam și care ne va da primele idei despre impactul Brexitului. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați în Comisia INTA și doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc în primul rând pentru că m-ați invitat în inima democrației europene pentru ca să vorbesc despre impactul Brexitului pe UE. Nu sunt numai profesor de economie la universitate din uh, Amsterdam, ci sunt și director uh, la Rabobank. O să vorbesc și despre studii pe care le-am întocmit la Rabobank și pe care le-am întocmit și la Universitatea din Amsterdam. După o analiză foarte profundă pe care am făcut-o, eu sunt foarte pesimistă, trebuie să spun de la început, asupra impactului uh, Brexitului pe creșterea economică, pe Uniunea Europeană, pe Olanda, dar mai ales pe Regatul Unit. Dintr-o perspectivă economică, cu cât Brexitul va fi mai soft, cu atât va fi mai bine. Permiteți-mi să încep cu observația următoare. Votul pe Brexit și negocierile deja se simt și se fac simțite asupra economiei uh, britanice. 1,7% a fost scăderea creșterii economice, cea mai slabă creștere economică din 2012 și așteptăm o scădere a PIB-ului cu 1,4% și 1,1% în 2019. 1,4 anul acesta. Însă efectele permanente negative asupra Regatului Unit și asupra Uniunii Europene se vor vedea mai ales odată ce Brexitul se va pune în aplicare. Există mai multe canale pe care Brexitul poate să atingă Marea Britanie și economiile europene. Și primul uh, canal pe care acesta poate să-l afecteze este comerțul, pentru că Marea Britanie este cel mai important partener uh, comercial Um, pentru Uniunea Europeană, iar barierele tarifare și non-tarifare, precum uh, controlul uh, vamal, vor crește prețurile și la exportul pentru Marea Britanie și la exporturile pentru Uniunea Europeană. Și din cauza inflației, din cauza costurilor acestora care vor crește, se vor, uh, aceasta se va simți și asupra puterii de cumpărare a populației. Marea Britanie își cumpără cam jumătate din produsele intermediare din Uniunea Europeană, iar importul de produse intermediare va deveni mai scump din cauza barierelor uh, comerciale, ceea ce înseamnă că toate companiile um, britanice vor trebui să își deterioreze competitivitatea și, uh, de asemenea, și uh, cota de piață o ieșire din Uniunea Europeană înseamnă și că Marea Britanie poate să-și riște poziția sa de poartă către Europa, ceea ce înseamnă mai puține investiții directe străine, pentru că acesta este al doilea canal, de fapt, pe care, prin care Brexitul poate să uh, afecteze economia Marii Britanice uh, pentru o productivitate mai mică. Vor exista imediat uh, implicații negative asupra burselor, de exemplu, și care acesta la rândul ei are un impact asupra productivității. Productivitatea va fi afectată din mai multe puncte de vedere. O investiție mai mică în capital, de exemplu, vom avea mai puține uh, Uh, spillover-uri din afară, vom avea mai puține capacități la nivel național din cauza investițiilor mai scăzute în cercetare și dezvoltare de către companii străine și faptul că și economia după Brexit va fi mai puțin deschisă, nu este numai uh, un, uh, o o, un avantaj pentru beneficierea de spillover-uri din afară, ci reducere și concurența, ceea ce este un, uh, o frână pentru inovare și pentru uh, dezvoltare. Pentru a putea trage o concluzie, vom avea bariere tarifa, comerciale mai ridicate, exporturi mai scăzute, inflație mai mare, șomaj pe termen scurt mai mult, mai puține investiții directe și mai puțină productivitate. O să trec mai departe la alte slide-uri și o să ajungem la slide-ul 3. Așa, acesta. Asta este ceea ce spuneam de fapt. O productivitate mai mică duce la scenariile diferite de care vorbeam și uh, anume la foarte multe efecte negative, mai multe decât uh, toate pe care le-au arătat momentan studiile făcute în domeniul macroeconomic, cum ar fi, de exemplu, studiul NIGEM pe care l-am pus aici pe slide. Întrebarea este de ce impactul e atât de negativ? Păi, în primul rând, pentru că noi estimăm așa cum se întâmplă și în modelele macroeconomice, un model unic de productivitate pentru Regatul Unit, care duce la o estimare a unor efecte concrete de pierdere asupra productivității, de exemplu, în cifre concrete. Un al doilea motiv pentru care avem mai multe previziuni negative uh, în legătură cu efectele Brexitului este pentru că noi am folosit o îmbunătățit, o versiune mai uh, îmbunătățită, mai nouă a uh, macrometricii uh, pentru evaluarea macroeconomiei, mai nouă decât cea folosită de NIGEM, care ne arată și aspecte pe cum costuri și inflație de care se ține cont în momentul în care se fac aceste calcule, precum și de barierele comerciale. Acum, mulțumesc următorul slide. Aici am analizat trei scenarii și le-am comparat cu alternativa Remain, rămânerii în UE. Prima variantă, un hard Brexit, ceea ce înseamnă că negocierile dintre Uniunea Europeană și uh, Regatul Unit se întrerup și uh, Regatul Unit iese fără niciun acord comercial. Acordurile OMC vor uh, forma atunci uh, baza scenariului acesta de hard Brexit și se pleacă de la premiza că Marea Britanie va putea să copieze schemele UE-OMC uh, adaptate, desigur, la uh, această situație. A doua variantă, soft Brexit, deci uh, rămâne parte din piața unică Regatul Unit, dar pleacă din, din acordurile existente, ceea ce înseamnă că se ajunge la bariere tarifare, cum ar fi, de exemplu, uh, modelul Norvegiei. Apoi, uh, acordul de liber schimb, o altă variantă, un acord de liber schimb precum îl avem cu Elveția, de exemplu, sau cu Canada acum. Tarifele pe produse vor rămâne zero, dar vor crește barierele non-tarifare mult mai mult decât în uh, varianta fără Brexit și mm, serviciile nu vor mai putea să circule liber pentru partea britanică dacă folosim rămânerea în UE ca scenariu de bază, putem face aceasta uh, ca valoare de referință și putem calcula diferențele. Sigur că trebuie să subliniem că acesta nu este scenariul nostru de bază, pentru că, și o să revin asupra acestui lucru mai târziu, l-am folosit numai pentru ca să știm care este impactul Brexitului. Este important și că acest studiu a fost făcut în octombrie-noiembrie și atunci nu am inclus o perioadă de tranziție, pentru că atunci nu era deloc sigur dacă va exista o astfel de perioadă de tranziție. De fiecare dată când facem un studiu de scenarii, trebuie să trecem prin mai multe posibilități. Și aici vedeți câteva posibilități pe care le-am analizat. Haideți să ne uităm la hard Brexit. Ne-am uh, uitat la costurile uh, comerciale care am presupus că vor crește cu 11%. 11 uh, miliarde va fi um, costul, iar investițiile vor scădea cu 12% și migrația va scădea de migrația muncii cu 1, minus 1,3. Asta e numai pentru ca să vedeți cam ce scenarii am uh, prevăzut. O să trecem peste acest slide pentru că am discutat despre efectele Brexitului, dar haideți să vedem acum efectele asupra economiei britanice. Vă amintiți ce spuneam? Am făcut acest studiu în octombrie, noiembrie, unde nu exista încă negocierea unei perioade de tranziție. Însă, acestea fiind zise, rezultatul va fi o recesiune de 2 ani în uh, Regatul Unit. Din toate trei scenariile rezultă același lucru, cele uh, trei analizate, în care UE ies, uh, Regatul Unit iese din UE. Însă creșterea PIB-ului va fi mult mai uh, um, mai atinsă și pe termen lung în varianta hard decât în varianta de soft Brexit. Și cel mai important, cred eu aici, este să vedem și potențialul economic al Marii Britanii pe termen lung care este afectat. Vedem o creștere de la 2, o scădere a potențialului de creștere PIB 2,1 până la 1,3 la hard Brexit. Un soft Brexit ar reduce potențialul de la 1,6 la 1,6% de la 2,1% și motoarele acestei reduceri vor fi un stoc mai, ridicat, mai scăzut de capital și o productivitate mai scăzută de asemenea. Efectul asupra economiei uh, europene este foarte clar și în toate cele trei scenarii. Le vedeți aici care se bazează pe media PIB-ului în 2017 pentru Marea Britanie, care s-a schimbat însă de atunci. Dar ceea ce vreau să subliniez e că doar o singură mică diferență există între linia de bază, ceea ce arată că există doar o mică, un mic impact asupra performanței economice, în timp ce cele trei scenarii duc la uh, rezultate foarte diferite pentru Regatul Unit, dar același impact pentru Uniunea Europeană. De aceea e foarte important uh, pentru Marea Britanie ce scenariu se va alege și nu neapărat pentru UE și și pentru Olanda e foarte important. De ce? Pentru că Uniunea Europeană este partenerul uh, comercial cel mai important, dar nu și invers, pe când uh, pentru Olanda, Marea Britanie este un partener foarte important comercial și nu numai invers. De aceea, pentru Olanda, impactul va fi mare în funcție de scenariul care se va alege. Următorul slide. Scenariul pe care noi considerăm că trebuie să îl uh, presupunem ca fiind cel mai posibil este acesta, cu o perioadă de tranziție de 2 ani care s-a negociat acum două zile și apoi un acord de liber schimb. Aceasta înseamnă un nou tratat. Cum ar arăta acest tratat nu se știe încă foarte bine, iar uh, această nesiguranță în sine este deja o daună destul de mare pentru companiile britanice. Însă, dacă e să comparăm tratatul potențial cu tratatele pe care le-a încheiat Uniunea Europeană, de exemplu cu Canada, vedem că tarifele pe toate produsele sunt aproape 0%. De aceea așteptăm ca dacă să avem un tratat, tot așa să se întâmple și pentru tratatul cu uh, Regatul Unit, să avem un fel de Canada Plus ca acord comercial. Acesta este scenariul cel mai probabil. Vedeți aici pe linia de bază că creșterea PIB-ului se va întoarce la 1,4 în 2020 și după aceea va, își va reveni ușor. Iar în final, aș vrea să vorbesc și despre timp. Eu cred că întotdeauna e foarte bine să știm care sunt faptele. Unele dintre ele nu sunt însă binevenite. Am discutat în alte audieri despre acest lucru și am putut nota exact acest lucru. Pozițiile din negocieri sunt foarte mult afectate de ele și sper ca și uh, europenii cât și britanicii să se uite la aceste studii făcute pe diferite scenarii. Știu că sunt foarte pesimiste, știu că sunt foarte negative, dar sper ca britanicii să se gândească de două ori înainte să vrea să lase să alunece negocierile într-un către un Brexit uh, hard. Mulțumesc foarte mult pentru acest mesaj foarte clar. Iar acum vreau să dau cuvântul doamnei Kirsty Hughes, care este director la Centrul Scoțian pentru Relații Europene. Poate că dumneavoastră ne poate da un scenariu mai pozitiv, mai optimist. Yeah. Thank you. Good afternoon. Is, is that on now? Mulțumesc, bună ziua. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această ședință și de a vă face o prezentare. Nu știu dacă pot fi mai optimistă, însă eu mă număr printre cei care sprijină um, rămânerea uh, Regatului Unit uh, în Uniunea Europeană. După vot, uh, acest procent a crescut de la 62 la 66 în Scoția. Deci, uh, mai este totuși o posibilitate ca Brexitul să nu se întâmple, dacă vreți, și o dovadă de optimism. În primul rând, aș vrea să fac câteva observații de natură politică, pentru că cred că Brexitul este mânat de rațiuni politice dincolo de scenariile economice. Dacă o țară se îndreaptă către uh, o prăpastie economică, înseamnă că există motive de natură politică în spate. Avem și o criză constituțională în Regatul Unit, iar acest lucru, desigur, va avea un impact asupra negocierilor comerciale și asupra tipului de relații despre care vom putea vorbi într-o lună sau în două luni. Dați-mi voie, deci, să fac câteva considerații de natură politică și apoi um, câteva considerații asupra impactului economic, așa cum îl văd uh, Uh, al acestor politici, așa cum îl văd eu. Știm de la Teresa May că Regatul Unit uh, dorește relații foarte aprofundate și foarte cuprinzătoare spre mult mai aprofundate și mai cuprinzătoare decât uh, în cadrul oricărui alt acord comercial din lume însă acestea se bazează pe anumite linii roșii de natură politică. În primul rând, cred că știți că încă nu s-a găsit soluția la problema graniței cu Irlanda și uh, cum să rămână aceasta deschisă. Regatul uh, Unit uh, încă nu a venit cu un răspuns cum poate Regatul Unit să evite reinstaurarea graniței uh, cu Irlanda și o graniță maritimă în același, uh, în același uh, timp. Ar putea face parte dintr-un acord care să se concentreze pe, doar pe bunuri, dar un astfel de acord fără libertatea de circulație nu cred că ar putea fi acceptat de Uniunea Europeană. După cum bine știți, guvernul din Marea Britanie este sprijinit acum de eh, DUP mm, și întrebarea este dacă aceștia vor continua să sprijine eh, introducerea graniței maritime, ce se va întâmpla în Partidul Conservator cu acest subiect. Așteptăm să treacă mai multe legi care au legătură cu Brexitul și una dintre acestea este legea comercială. Există un amendament legat de Uniunea Vamală la această um, lege comercială. Nu știm dacă rebelii din uh, Tori vor vota cu laburiștii, nu știm uh, dacă laburiștii se vor ralia conservatorilor. Ce se va întâmpla atunci? Dacă se întorc conservatorii la Bruxelles și zic ne-am uh, schimbat părerea, vrem uh, uh, Uniune Vamală. Nu știu știu dacă teresa May poate să asigure unanimitate în guvernul său. S-ar putea să fie nevoie de alegeri generale ca să se decidă. De asemenea, s-ar putea să avem uh, un guvern laborist minoritar. Asta înseamnă că și liberal-democrații vor fi foarte importanți atunci. Ce vor face? Vor pune presiune pe Corbyn, dacă Corbyn potențial uh, următor prim-ministru să mai facă un referendum cu privire la um, rămânerea Regatului Unit uh, în uh, Uniunea Europeană, se pare că um, această idee este destul de populară. Deocamdată se vorbește despre un compromis în guvern um, care să combine o armonizare în materie de reglementare, dar și o mai multă autonomie pe aspecte legate de migrație, de exemplu. Însă, această soluție mi se pare că nu se potrivește cu proiectul de orientări din partea Uniunii Europene cu privire la comerț și piața unică. Dacă Regatul Unit va alege un soft Brexit sau o opțiune similară cu Canada, nu știu dacă va putea totuși să găsească unanimitate în cabinetul uh, său. Dacă intrăm în mai multe detalii când va fi sesiunea de întrebări, desigur că vom ajunge și la aspectul legat de cadrul cu condiții egale și um, la posibilitatea de a garanta din partea Uniunii Europene o, sau pentru Uniunea Europeană faptul că Regatul Unit nu va trece apoi la un acord de tip um, cel cu Singapore. Avem uh, o criză constituțională uh, pe, pe punctul de a se declanșa și aici mă refer la adunarea galeză în Parlamentul Scoțian, care este în dispută cu guvernul uh, central cu privire la descentralizare. Astăzi așteptăm uh, să se ia decizii în domeniul pescuitului, agriculturii și mediului înconjurător pe lângă celelalte. Deci um, există un blocaj destul de puternic în anumite domenii care nu cred că își va găsi rezolvarea foarte curând. Chiar dacă se va ajunge la un acord, um, Regatul Unit va trebui să ratifice, dar ce se întâmplă dacă um, Regatul Unit nu face acest lucru. Deci foarte multă instabilitate, foarte multă incertitudine și acest lucru face din Regatul Unit un partener de negocieri imprevizibil și destul de dificil de gestionat. Dați-mi voie să fac și un rezumat al impactului economic despre care deja a vorbit Barbara în mai multe detalii. Cred că impactul cel mai direct și imediat al Brexitului are de a face cu introducerea de noi bariere, de noi obstacole, atât la frontieră cât și departe de frontieră. Și cred că am o listă similară precum cea pe care a prezentat-o Barbara, un impact asupra comerțului, asupra nivelurilor, fluxurilor, um, lanțurile de aprovizionare, uh, localizarea uh, companiilor, fluxul de investiții străine directe, fluxurile de migrație, disponibilitatea mâine de, mâinii de lucru în foarte multe sectoare. Cred că poziția Regatului Unit cu privire la reglementare și la noile instituții de reglementare este divergentă de cea a Uniunii Europene și acest lucru ar putea să aibă un impact asupra muncii și asupra protecției sociale. De asemenea, vor fi efecte negative ale acestor noi bariere, atât tarifare cât și netarifare și efectele vor fi mai mari pentru Regatul Unit decât pentru Uniunea Europeană în ansamblul său, însă anumite state, în special Irlanda și câteva regiuni ale Uniunii Europene, vor fi foarte afectate și, așa cum ni s-a mai spus, va fi și un efect de contagiune. Aceste efecte deja se manifestă la nivelul uh, investițiilor și al creșterii productivității, uh, PIB, uh, încasările fiscale, dar și cheltuielile și investițiile publice. Știm că s-au spus uh, numeroase neadevăruri și numeroase minciuni uh, în timpul uh, campaniei pentru Brexit, de exemplu banii care urmau să ajungă la sistemul public de sănătate, însă Brexitul are un impact negativ asupra sistemului de sănătate și nu contrariul. Știm că deocamdată guvernul britanic se concentrează pe un acord de liber schimb Super Canada plus plus plus. De asemenea se ia în vedere și se are în vedere și un un acord de tip uh, OMC și uh, piața unică, dar și o uniune vamală. Însă, o astfel de opțiune care combine toate aceste elemente nu a mai fost pusă în practică până acum. Și cei care mm, au fost în favoarea rămânerii, dar acceptă rezultatul referendumului, sprijină acest tip de Brexit uh, extrem de soft. Cred că acest lucru este destul de problematic uh, din punct de vedere democratic. Regatul Unit ar face parte din piața unică, dar și din Uniunea Vamală și atunci lucrurile s-ar, uh, s-ar complica. Cred că nu am foarte mult timp la dispoziție ca să intru și în detalii statistice, însă am auzit deja că numeroase studii arată o scădere a creșterii de 1,6%, de exemplu, um, după 15 ani, dacă Regatul Unit rămâne în piața unică și pe un acord de tip OMC, o scădere cu 7% atât pentru Regatul Unit în general, cât și pentru Irlanda după 15 ani. Cred că impactul se va simți diferit de la o regiune la alta și regiunile Regatului Unit sunt foarte diferite. Cred că nord-estul Angliei uh, va fi foarte afectat, dar și Scoția și Irlanda vor fi mai afectate decât media. Voi încheia în curând, dar aș vrea să mă refer uh, la um, știrile recente. Nu vreau să vă spun dumneavoastră, Comisia pentru Comerț, că diavolul se găsește în detalii, dar um, trebuie să ne așteptăm uh, ca lucrurile să se complice cât de curând. Lucrurile sunt dificile, sunt uh, incerte și creează foarte multe diviziuni peste tot în Regatul Unit. Nu suntem într-un context în care discuțiile sunt stabile și avem uh, un uh, orizont foarte clar cu privire la relațiile viitoare. Mulțumesc foarte mult! Avem acum tabloul în ansamblul său, atât din punct de vedere politic cât și din punct de vedere economic impactul Brexitului asupra ambelor uh, sectoare. Acum ar trebui să vedem um, cum va arăta această perioadă de tranziție. E clar că va trebui să avem o perioadă de tranziție până la sfârșitul lui 2020 și trebuie să vedem cum vom gestiona această perioadă de tranziție. Avem uh, doi experți, în primul rând, domnul Sam Lowe, de la Centrul European pentru Reformă. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult după această discuție despre impact, voi vorbi despre implicațiile asupra notei de subsol numărul 7 din acordul de luni, și anume situația acordurilor de liber schimb cu, cu țările terțe față de Marea Britanie în perioada de tranziție și voi răspunde și la întrebări după aceea. Este o chestiune care n-a fost discutată până acum așa cum trebuie. În ziua în care Marea Britanie iese din Uniunea Europeană, chiar dacă trecem prin perioada de tranziție și dumneavoastră credeți că va avea loc, eu nu știu dacă va avea loc o perioadă de tranziție, deci în momentul în care uh, iese, Marea Britanie nu va mai fi parte din acordurile cu țările terțe. E vorba de 42 de acorduri de liber schimb și multe alte uh, asemenea acorduri uh, reciproce și așa mai departe. Până recent nu știam exact ce se va face în această situație și aceste acorduri de liber schimb se referă la cu țări care Uh, au importuri cam 12% în uh, Marea Britanie. Deci o chestiune importantă pentru Marea Britanie sau pentru alte țări. E vorba de Elveția, Turcia, Corea, uh, Emiratele Arabe Unite, deci o problemă foarte mare. Până în ianuarie anul acesta, poziția oficială era că vom înlocui toate aceste acorduri până în martie 2019. La Fox a spus lucrul ăsta în, în Parlament. Nu a fost posibil să se facă acest lucru. Nu știu de ce au spus acest lucru. Poate pentru că tranziția nu părea sigură. Dar eh, din fericire, Marea Britanie și-a schimbat abordarea și noi am recomandat acest lucru de fapt. Nu știu, nu cred că am avut eu vreo influență, dar uneori e bine să ai impresia că ai avut vreo influență, dar în ianuarie uh, noi ne-am modificat poziția și planul acum este să colaboreze cu Uniunea Europeană, să convingă țările terțe să continue să trateze Marea Britanie ca membru al Uniunii Europene în sensul acestor acorduri în timpul perioadei de tranziție și asta astfel ajung la uh, nota de subsol din pagina 77. Uniunea va notifica aceste părți că în perioada de tranziție Marea Britanie va fi tratat ca un stat membru în sensul acestor tratate. Uh, până acum toate bune și frumoase, dar apare o problemă și anume este singura abordare posibilă în această perioadă și e inteligentă pentru că Marea Britanie va notifica aceste țări, adică nu le va cere, ci le va anunța. E nevoie totuși de acordul statelor terțe. Nu putem impune acest lucru asupra statelor terțe prin intermediul Uniunii Europene. Deci e nevoie de consemțământul lor. Dar sarcina probei se mută asupra acestor țări și ele trebuie să spună că nu vor să trateze Marea Britanie ca stat membru al Uniunii Europene în perioada de tranziție și pentru motivele cu tare și cu tare. Însă e greu de făcut acest lucru. Să vedem dacă unele din aceste state o să facă acest lucru. Sigur, chestiunea are oarecare asimetrie și anume Marea Britanie și exporturile sale s-ar putea să nu mai aibă tratament preferențial în Coreea în perioada de tranziție, exporturile coreene către Marea Britanie vor intra în Marea Britanie uh, cu un tratament preferențial pentru că în perioada de tranziție se vor aplica toate tarifele și toate uh, controlele de frontieră ca și cum ar fi membru al Uniunii Europene. Deci aceste țări vor avea oarecare influență asupra Uniunii, uh, asupra Marii Britanii, iar statele terțe s-ar putea să ceară Marii Britanii concesii care să intre în vigoare în momentul în care aceste acorduri vor fi înlocuite de acorduri bilaterale. De, să, se vor cere aceste concesiuni acum, în momentul acesta, ca să vedem ce se va întâmpla perioada de tranziție și lucrul ăsta se întâmplă într-o oarecare măsură. În Marea Britanie au început discuții cu Corea. Marea Britanie uh, a cerut uh, să se fie bunurile să fie tratate ca și cum ar veni din Uniunea Europeană, iar coreenii au spus o să ne gândim. Dar vrem să spunem uh, Uh, să ne gândim și la produsele care vin la noi din China și să le putem exporta în Marea Britanie. Deci, după cum vedeți, e o negociere. Și cred că eu, asta e opinia mea personală, cred că multe țări vor primi concesii din partea Marii Britanii pentru a trece prin perioada de tranziție și Cred că majoritatea vor permite acest lucru. Foarte puține o să aibă o atitudine dură uh, și nu vor încerca neapărat să fie foarte dure din punct de vedere diplomatic și să nu mai aplice tratamentul preferențial în perioada de tranziție. Însă unele ar putea să ajungă chiar la limită și o să vedem ce se va întâmpla. Deci problema e următoarea. Deci ar trebui să-i pese Uniunii Europene de acest lucru. Uniunea Europeană a fost de acord să notifice aceste țări terțe că ar trebui să trateze Marea Britanie ca membru al Uniunii Europene în sensul acestor acorduri. Totuși, am depus o întrebare personală cât de mult Uniunea Europeană va dori să protejeze Marea Britanie, mai ales. E o întrebare pentru Comisie, pentru Parlament, pentru Consiliu. În ce măsură greutatea diplomatică a Uniunii Europene va intra în joc în această chestiune? Dacă, de exemplu, Republica Sudafricană va spune nu la această notificare. Există un precedent în ceea ce privește uh, cooperarea comercială internațională, adică se cooperează la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului când se pune problema tarifelor iar liniile directoare se spune că Marea Britanie trebuie să-și uh, uh, onoreze toate obligațiile inter- internaționale, dar Uniunea Europeană și Marea Britanie trebuie să aibă un fel de abordare comună. Adică ideea ar fi, dacă voi sunteți drăguți, suntem și noi drăguți și invers. Uh, dar sunt implicație pentru Uniunea uh, Europeană cu 27 de state. Dacă, de exemplu, Corea nu mai permite ca ce vine din Uniunea Europeană să fie considerat, vine din Marea Britanie să fie considerat ca fiind de origine europeană, unul exportator care vând în Corea nu vor mai putea să se bucure de tratament preferențial E o problemă mult mai mare pentru exportatorii din Marea Britanie, cei care și-au sediul în Marea Britanie, dar există. Și mai e un motiv pentru care Uniunea Europeană ar putea să dorească să ajute Marea Britanie eh, și nu doar să trimite o scrisoare țărilor terțe ar fi că ar exista mai mult timp pentru situația în care Uniunea Europeană ar dori să negocieze trilateral cu aceste țări terțe. Când se pune problema locuirii acestor acorduri după perioada de tranziție. Uniunea Europeană ar putea să dorească să fie implicată trilateral pentru că ar fi în interesul Uniunii Europene să negocieze prevederi pentru cumularea originii, mai ales dacă ne referim la chestiunile referitoare la tranziție. Adică ce vine din Marea Britanie nu va mai fi considerat produs de origine europeană. E o problemă mai mică pentru acordurile re regionale, dar din perspectivă pan-mediteraneană este o problemă și o problemă pentru Jap- relațiile cu Japonia. Acolo există un mecanism de verificare care permite cumularea originii dacă există un acord între Uniunea Europeană, Japonia și aceeași parte terță, dar pentru Corea, Mexic, chiar și Canada uh, uh, permite acest lucru, de exemplu Canada cu Statele Unite, dar cu nimeni altcineva dacă s-ar ajunge la situația în care produsele din Marea Britanie nu, fi, nu sunt considerate ca produse europene în perioada de tranziție, s-ar putea să se ajungă la probleme de uh, furnizare, multe lanțuri de furnizare s-ar putea să se relocalizeze în Uniunea Europeană cu 27 de state, deci să plece de pe teritoriul britanic. O problemă ar fi să fim absorbiți într-o negociere trilaterală cu Uniunea Europeană și cu o țară terță și în situația asta și Uniunea Europeană ar putea să emită cereri specifice dacă se deschide din nou asemenea negociere trilaterală. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar din perspectivă politică, domnul Nicolae Voi Ondarța de la uh, Diviziunea de Cercetări. Uh, ladies and gentlemen, thank you very much uh, for the... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Ceea ce aș încerca eu este să analizez mai mult partea politică și legală în ceea ce privește tranziția în politica comercială dintre UE și uh, Marea Britanie. Uh, se suprapune puțin cu ce a spus Sam înainte, dar cu o privire mai degrabă țintită asupra ceea ce se va întâmpla pentru Uniunea Europeană. Eu îmi bazez prezentarea pe unde ne aflăm în momentul de față în legătură cu acordul de tranziție. Din fericire, majoritatea ă, părții ă, de tranziție a fost reglată deja cu acordul semnat anul acesta și totul e pe verde, însă provocarea de bază a rămas acordul de retragere și deci tranziția, care este un uh, acord între Marea Britanie și UE27 și deci nu poate să aibă un efect asupra acordurilor de uh, comerciale cu uh, Marea Britanie ca stat terț. Deci, pe 19, pe 29 martie anul viitor, când uh, Marea Britanie iese din acest uh, construct, care este Uniunea Europeană, ea devine un țar, uh, o țară terță și nu mai poate să fie acoperită de acest acord. O să mă concentrez pe ceea ce înseamnă pentru Uniunea Europeană a celor 27 de state și ceea ce înseamnă pentru Marea Britanie această tranziție. În primul rând, ce înseamnă tranziția pentru uh, Regatul Unit din perspectiva politicii comerciale față de politica comercială a Uniunii Europene. În primul rând, în legătură cu tranziția, intrăm într-un fel de super soft Brexit, pentru că Regatul Unit nu numai că rămâne în piața unică, ci și în în Uniunea Vamală, deci ei trebuie să aplice regimul vamal al Uniunii Europene până la sfârșitul perioadei de tranziție. Iar data de ieșire obligatorie din uh, Uniunea Vamală și intrarea în uh, acordul uh, de, uh, eventual de liber schimb este o dată fermă. Aceasta pentru a arăta credibilitatea Regatului Unit ca și partener comercial, dar și pentru că tot achiul comunitar pe care trebuie să îl respecte ține cont de acordurile la, pe care le-a semnat Uniunea Europeană, iar UK-ul este obligat să respecte toate prevederile acordurilor deci, semnate de către Uniunea Europeană. Așa cum a zis și um, Sam, e vorba aici de o parte problematică, dar și de beneficii. Un alt punct în care Regatul Unit va intra în așa numită uh, Um, rol de acceptant al regulilor, nu mai participă la deciziile luate în Uniunea Europeană și nu mai uh, include nici deciziile pe care le iau instituțiile europene în uh, domeniul comerțului sau uh, toate deciziile pe care le ia Uniunea Europeană în acordurile cu țări terțe, cu anumite excepții dacă, de exemplu, Regatul Unit este un membru în organizația cu care se negociază, cum ar fi OMC-ul, sau dacă Uniunea Europeană decide că este în interesul său să implice Regatul Unit deci întotdeauna există o oarecare portiță deschisă pentru ca să fie cooptat. Următorul slide. O extindere a regulilor normale ale perioadei de tranziție în acest nou acord care s-ar putea să fie decis și uh, ratificat în timpul perioadei de tranziție, așa cum a fost acordul de parteneriat economic între UE și Japonia sau acordul cu Mercosurul, în momentul în care ele intră în vigoare în cadrul perioadei de tranziție și obligațiile acestea, uh, acestora se aplică asupra Regatului Unit, chiar fără ca Regatul Unit să poată să spună ceva. Deci s-ar putea chiar pe perioada de tranziție să fie obligat uh, Marea Britanie să respecte anumite prevederi din acorduri care se semnează funcționează. UE și uh, Marea Britanie s-au uh, pus de acord că s-ar, nu numai că vor negocia propriile lor acorduri comerciale, ci le vor și ratifica și uh, însă s-ar putea să nu intre în vigoare. Deci trebuie să treacă prin toată procedura de intrare în vigoare chiar imediat după ce intră în perioada de tranziție, dar nu poate să le pună în aplicare înainte de perioada de finalizarea perioadei de tranziție. E mai ciudat cu infraroșul aici, dar acum funcționează. Întrebarea pe care ne punem majoritatea dintre noi este probabil ce înseamnă pentru Uniunea Europeană a celor 27 de state membre, de ce ar trebui să le pese de obligațiile pe care le creează aceste acorduri, pentru că nu există în principiu nicio fricțiune uh, între uh, Marea Britanie și uh, ceilalți, cei care rămân în Uniunea Europeană. Iată, deși, deci totuși trei uh, motive pentru care trebuie să se îngrijoreze. Regulile de origine, de proveniență, pentru că, de exemplu, companiile de producători de mașini în care o parte din părțile, de piesele produse în Regatul Unit dacă ele intră sub pragul definit în acordul de liber schimb și sunt dincolo și de pragul care este stabilit pentru piața unică în cadrul acordului de tranziție, ei nu mai pot să le exporte, de exemplu, către o țară precum Corea. Deci același lucru se aplică și uh, întreprinderilor UE. În al doilea rând, nu cred că trebuie să amintesc că majoritatea membrilor, uh, majorității membrilor Comisiei, pe că există un motiv pentru care uh, politicile comerciale sunt în, în competența exclusivă a Uniunii Europene, există o politică vamală și pentru aceasta e nevoie și de o politică comercială comună. Dacă acordul de liber schimb uh, este uh, stabilit în timpul tranziției, înseamnă că și uh, piața internă aplică aceleași tarife ca atunci când se importă către piața internă, ca și atunci când se exportă sau importă către statele terțe, ceea ce creează o distorsiune pe piața internă. Iar pentru companii, produsele care sunt uh, produse în Marea Britanie uh, contează diferit în momentul în care trebuie să fie exportate decât dacă au fost produse, de exemplu, în Uniunea Europeană în altă parte. Deci, uh, cei care se ocupă de Brexit au determinat un, o valoare de pregătire pentru Brexit, tocmai pentru a vedea dacă chiar de la început anumite companii sunt gata să facă față acestor acorduri de liber schimb. Și faptul că um, mai avem un al treilea punct, se leagă de insecuritatea pe care trebuie să o suporte companiile din Uniunea Europeană a celor 27. Nesiguranța se leagă de ce se va întâmpla cu acordul uh, comercial. Sunt întrebări și despre ceea ce se va întâmpla cu relația comercială în general, pentru că unele lucruri nu vor putea să primească un răspuns înainte să vedem ce se întâmplă cu cele țările terțe cu care avem acorduri pentru a vedea ce poziție au ele față de tranziție. Deci, în ceea ce privește certitudinea juridică, momentan nu se va obține așa ceva, așa cum ne-am fi dorit. Și acel, acum ajungem la cel mai important punct, care sunt opțiunile, care este calea pe care trebuie să o luăm pentru a rezolva această problemă. Prima opțiune este cea mai simplă, din punct de vedere legal, dar cea mai dificilă din punct de vedere politic. E vorba de extinderea notificărilor din articolul 50, fie că Regatul Unit rămâne un stat membru până la sfârșitul lui 2020, atunci n-ar exista o perioadă de tranziție, ci o perioadă extinsă de negociere. Ceea ce știm că din punct de vedere politic nu este fezabil în Regatul Unit și nici în Uniunea Europeană și mi se pare că a devenit și mai puțin probabil după ce totuși părem să avem acum un acord politic pe tranziție. Deci aproape că nici nu trebuie să ne uităm la această opțiune numărul 1, cel puțin realistă nu este așa cum uh, se decurg negocierile pentru Brexit. Mai degrabă trebuie să ne uităm la celelalte. Opțiunea 2 este să nu facem nimic. Marea Britanie ar putea să spună că e doar o problemă a noastră. Sigur, companiile noastre vor fi afectate, dar vor exista și anumite beneficii, pentru că s-ar putea să fie obligate să își mute uh, unele din uh, lanțurile de distribuție către Uniunea celor 27 și pur și simplu atunci uh, trebuie să-și rezolve Marea Britanie problema. Ceea ce însă, de fapt, duce la consecințe negative pentru Uniunea Europeană. Eu personal cred că merită să facă efortul Uniunea Europeană să găsească o soluție comună la această problemă cu Marea Britanie și cu țările terțe. A treia opțiune e oarecum la mijloc, este ceea ce vroia la început guvernul britanic și anume să recreeze, de fapt, uh, cum ar e mai corect să spunem, acordurile de liber schimb ale Uniunii Europene cu celelalte țări terțe. Și așa cum a spus și Sam, momentan nu se discută despre aceasta, dar din perspectiva, al Uniunii, perspectiva Uniunii Europene nu este un lucru de dorit. Pentru că, pe de o parte, nu s-ar rezolva problema regulilor de proveniență, de origine, pentru că dacă avem șapte acorduri de liber schimb pentru Marea Britanie și pentru celelalte se aplică alte reguli de proveniență, aceasta nu a rezolvat problema Uniunii celor 27. Și în al doilea rând, este incompatibilă soluția cu ceea ce dorește Uniunea Europeană pentru tranziție, și anume ca Marea Britanie să rămână pe deplin în uh, Uniunea Vamală și în, în piața unică și să nu înceapă să iasă din acestea prin diferite acorduri de liber schimb. Așa ne-am uh, pus de acord că în timpul tranziției nu se va putea semna niciun acord sau nici se putea pune în aplicare niciun acord de liber schimb uh, cu alte țări. Și opțiunea 4, cea în care suntem acum, acordul cu țările terțe să trateze Marea Britanie ca un stat membru al UE în timpul tranziției, ceea ce are un potențial de menținere a status quo-ului pentru Uniunea Europeană și pentru companiile britanice. Din perspectiva mea însă există foarte multe probleme cu această opțiune, pentru că Uniunea Europeană doar notifică țările terțe. În primul rând, deci Uniunea Europeană nu e gata să facă nimic pentru a impune această atitudine. Întrebarea este apoi când le notifică și care este reacția țării terțe. Când poate Uniunea Europeană să notifice formal țările terțe numai când acordul de retragere pe tranziție va fi semnat finalizat și aceasta nu se va întâmpla decât la sfârșitul anului acesta, ceea ce dă foarte puțin timp companiilor să se bazeze pe o certitudine juridică. Care este reacția țărilor terțe? Ele sunt foarte doritoare să spună că dacă vor așa ceva, trebuie să ne întoarcem la masa negocierilor. Însă, în timpul tranziției, Uniunea Marea Britanie este de fapt legată de obligațiile țărilor terțe și nu poate să le dea prea multe stimulente pe perioada de tranziție pentru ca să ofere Regatului Unit un statut special în această perioadă. Deci, aici, evaluarea mea e oarecum diferită decât cea a lui Sam, pentru că țările respective se gândesc întotdeauna ce pot ele să câștige din această variantă și de aceea la început vor ezita probabil să ofere Marii Britanii statutul unei, țar, unei țări terțe pe perioada tranziției. Deci, evaluarea mea generală este că ne uităm mai degrabă acum spre o perioadă de nesiguranță pentru companii, o situație de nesiguranță care nu se va rezolva foarte repede. Mă aștept mai degrabă să avem un fel de cârpeală din mai multe soluții deodată din partea mai multor state terțe decât la o soluție unitară din partea tuturor. Și companiile britanice, și aici voi încheia, nu vor putea să nu facă planuri pentru perioada de după Brexit, nu vor putea să aștepte uh, dar vor fi obligate să aștepte din punct de vedere practic până când se termină perioada de tranziție. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, ceea ce înseamnă că Mini Cooperul din Marea Britanie va fi considerat de către Corea de Sud ca nefiind o mașină care provine din Uniunea Europeană și deci nu va intra sub incidența regulilor OMC, să înțeleg. Aceasta este o, doar un exemplu din capul meu limitat, spune președintele. Iar acum vreau să dau cuvântul deputaților. Pentru două minute fiecare, mai întâi o să dau cuvântul doamnei raportor Godelive Quistud Rovol. Mulțumesc. În două minute nu se pot pune toate întrebările pe care aș dori să le pun, dar eu am o întrebare de principiu. Foarte multe scenarii diferite ne-au fost prezentate aici. S-a spus și că unele dintre ele sunt mai probabile decât altele, însă eu am impresia că în fiecare zi apare ceva nou sau se întâmplă ceva nou. Și ceea ce am auzit aici, de fapt, de la experți și ceea ce mi-ar place foarte mult să precizeze este fiecare din disciplina pe care o reprezintă și din perspectiva pe care o reprezintă, care ar fi cel mai logic scenariu, după părerea dumneavoastră, sau cel mai uh, probabil și cel mai de dorit scenariu pentru Uniunea Europeană celor 27 de state membre. Mulțumesc acum din partea de David Martin. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări. În primul rând, regulile de origine. Mă întreb ce cred experții. Haideți să ne gândim că Regatul unic și Uniunea Europeană vor hotărâ să cumuleze aceste reguli de origine. O țară terță nu va obiecta, dar date fiind regulile OMC, un competitor dintr-o țară terță va fi afectat de aceste reguli și va spune noi nu acceptăm această acumulare a regulilor de origine. Aceștia nu vor putea să-și uh, câștige cauza. Deci chiar dacă cele trei părți se pun de acord, mai apare o problemă. A doua întrebare Vom avea și un uh, invitat din partea uh, BMW, s-ar putea să fie mai bună pentru el această întrebare, dar um, am uh, auzit că s-a tot vorbit despre um, mașinile mini care nu s-ar mai califica nici ca produs britanic, nici ca produs european. Care este scenariul atunci? ar trebui să se mute producția astfel încât să se asigure calificarea respectivului produs de britanic sau european? O întrebare pentru ultimul vorbitor. Scăderea de 2% în producția europeană. Nu am uh, avut timp să mă uit la toate modelele, însă mă surprinde. Deocamdată vedem uh, foarte multe relocalizări din Uniunea Europeană în alte părți ale, îmi cer scuze, din Regatul Unit, în alte părți ale Uniunii Europene. Un deficit uh, pentru servicii în Regatul Unit. Este foarte clar că în orice scenariu, competitivitatea Regatului Unit, uh, nu numai în serviciile financiare, dar și în alte servicii, va scădea. Serviciile se vor orienta mai mult spre Europa continentală Pe mine mă surprinde acest procent. 2% chiar și în, 15 ani este un procent foarte mare. Și aș vrea să știu cum ați ajuns la această cifră. Mulțumesc! Mulțumesc uh, din partea ECR. Voi încerca să mă limitez uh, la două minute. Într-o altă ședință astăzi trebuia să ne gândim uh, la viitor. Se pare că am petrecut foarte mult timp um, gândindu-ne și la ce s-a întâmplat până acum. Aș vrea să uh, știu mai multe despre daunele care le-ar putea uh, aduce un hard Brexit pentru Uniunea Europeană, pentru că s-a tot povestit despre daunele pentru Regatul Unit și ce ar putea face Uniunea Europeană ca să evite daunele asupra propriei sale economii. Trebuie să știm cum putem invita astfel de daune și cum putem merge mai departe. Am auzit foarte multe părere astăzi, dar vreau, dar vreau să știu dacă sunt uh, și surse care acoperă aceste observații. Domnule Low, ați vorbit despre Corea de Sud, dar mai aveți și alte țări care este sursa dumneavoastră. Am înțeles că aceste țări um, probabil se vor uh, opune acestor acorduri de tranziție. Vreau să-i mulțumesc lui uh, Nicolae pentru că ne-a explicat toate opțiunile pe care le avem la dispoziție și că ne-a explicat și această opțiune în care nu vom face nimic. Vreau să știu care va fi impactul acestei opțiuni, în special asupra Uniunii Europene. Aș vrea să ne spui mai multe despre această opțiune de tip do nothing, în care nu luăm nicio măsură. Știm că perioada aceasta de incertitudine care se prelungește nu este favorabilă mediului de afaceri. Deci dacă aceasta uh, este o strategie, vreau să știu Uh, ce se, ce se întâmplă, pentru că aceasta are un impact negativ asupra mediului de afaceri, atât în Regatul Unit, cât și în Uniunea Europeană. Și Comisia noastră pentru Comerț ar trebui să se concentreze mai mult pe găsirea unor soluții și a unei strategii comerciale care să ne permită să asigurăm uh, relații corespunzătoare între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Mulțumesc pentru verzi. Am două nume, din păcate nu este posibil, Giannic și Klaus. Cine este raportorul din umbră? umbră. Gianni, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult uh, Ah, când ah, sper că, sper că, sper că David Cameron s-a ascuns undeva într-un beci ah, acum după ce v-a ascultat și că nu va mai ieși o vreme. Mi se pare că treaba e foarte serioasă și am impresia că e o adevărată nebunie când ne gândim din punct de vedere politic, mi se pare că e chiar absurd ce se întâmplă. Cotele tarifare în agricultură În negocieri se vorbește despre ce cote vor rămâne Regatului Unit după ce vor ieși și uh, despre cotele pentru Uniunea Europeană. În această perioadă de tranziție mă gândesc la potențialul acord cu Noua Zeelandă. Cotele tarifare pentru carnea de miel, de exemplu, acestea sunt definite pentru ansamblul Uniunii Europene. Însă, Regatul Unit este principalul importator și exportator de carne de miel în Uniunea Europeană. Deci, cum vor fi gestionate toate aceste lucruri în perioada de tranziție? A doua întrebare. În presă tot citim despre London City, care se teme că își va pierde o mare parte din activitate. Deci citim că The City va deveni un loc uh, de investiții pentru um, țările în curs de dezvoltare ne gândim la investițiile din Arabia Saudită, Rusia sau din altă parte, care acum sunt sub incidența normelor uh, europene. În această perioadă de tranziție, oare chiar este posibil ca The City să devină mai un paradis fiscal uh, mai serios decât este astăzi? Mulțumesc foarte mult pentru GUE, doamna Ana Marine. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare pentru doamna Barasmam, pentru că mm, ea cunoaște foarte bine aceste schimburi între țările de jos și Regatul Unit. Cu siguranță că vom reveni și la aspectele legate de Uniunea Vamală. Jeremy Corbyn a spus că e nevoie de Uniunea Vamală în care Regatul Unit să fie pe picior de egalitate cu Uniunea Europeană. Sindicatele britanice au dat dovadă de entuziasm, dar eu vreau să știu ce credeți dumneavoastră, doamnă Barasma. Mulțumesc foarte mult. Domnul Dorfman. Mulțumesc foarte mult. Um, în aceste discuții nu se vorbește despre niște statistici de bază. Anul trecut, Regatul Unit uh, a avut un deficit în, în bunuri, în comerțul cu bunuri cu, cu Uniunea Europeană de 96 de miliarde de lire. Iar acest comerț este de aproximativ 300 de miliarde de lire. Mm, ne dă fiori uh, acest prognostic uh, și această idee că tot comerțul ar putea să se oprească este în interesul Uniunii Europene ca aceste relații să, să continue. Și un alt lucru. Noi uh, suntem membri acestei comisii distinse, cu un președinte foarte distins și vorbim de cele mai multe ori despre acorduri comerciale, însă uităm că nu este nevoie neapărat de un acord comercial ca să poată să existe relații comerciale. Cei trei cei mai mari exportatori către UE28 China, Rusia și Regatul Unit nu au acorduri comerciale cu Uniunea Europeană. Și la felul în care merg lucrurile, s-ar putea să nu aibă niciodată. Și cred că contribuțiile interesante nu s-au uh, rezumat la dezbaterea acelorași problematici. Mie mi s-a părut uh, contribuția domnului care s-a concentrat pe nota de subsol. Cred că interesant este că dacă dacă vrei să cumperi un produs de export, o să-l cumperi oricum. Dacă vrei să cumperi whisky scoțian, o să-l cumperi oricum. Indiferent de uh, ce uh, spune uh, ce spun uh, legile. Dar și whisky-ul din Japonia este foarte bun, spune domnul președinte. Domnul Rubi, Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte intensă, pentru că, în primul rând, colaborarea dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană este în centrul preocupărilor noastre. Pe mine m-ar interesa mai mult însă situația politicii interne în Marea Britanie, pentru că și tratatul pe care încercăm să-l semnăm aici duce la foarte multe diferențe de opinii în Marea Britanie. Dacă mă uit, de exemplu, la Irlanda, știu că ei au o problemă nouă acum. S-ar putea, de exemplu, ca în Irlanda să aibă loc un referendum numai pentru irlandezi, pentru că ei doresc majoritate să rămână în Uniunea Europeană. În Scoția, de asemenea, știm că există anumite probleme de uh, incongruență constituțională și și acolo cred că există o majoritate pentru ca să rămână în Uniunea Europeană. Și dacă ne uităm și la Gibraltar și vedem că și acolo a existat o majoritate în favoarea Uniunii Europene, ne dăm seama că, de fapt, foarte multă lume dorește să profite de avantajele pe care le aduce Uniunea Europeană. Întrebarea este care sunt consecințele pe care le-ar avea uh, o insistență din partea Irlandei sau a Scoției de a rămâne în Uniunea Europeană sau, de exemplu, dacă Scoția dorește un tratat separat, care sunt posibilitățile pe care le vedeți dumneavoastră de a continua o colaborare bună și de a reglementa în același timp aceste probleme? Pentru că, după părerea noastră, se pune întrebarea și cum va reacționa Uniunea Europeană la un Brexit dur. Dacă nu se ajunge la niciun acord în interiorul Marii Britanii, atunci uh, mi se pare că Uh, cu Uniunea Europeană va fi și mai dificil să se ajungă la o uniune sau la un acord. Dacă anumite regiuni din Marea Britanie, cu atât mai mult, merg pe căi diferite, care sunt premizele pe care le avem noi pentru a păstra o relație sănătoasă și din punct de vedere economic? Mulțumesc! Și, în ultimul rând, uh, Ina. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns târziu. Mi-a fost imposibil să ajung la timp. Am depus două întrebări. Prima se referă la care sunt posibilele dispute care ar putea să apară între investitorii și Uniunea Europeană și Marea Britanie în perioada de tranziție. O să fie o perioadă incertă și pot să apară dispute în această perioadă. Și a doua întrebare se referă la cooperarea în materie de transport aerian și siguranță aeriană. Sunt companii aeriene care provin din Marea Britanie și care zboară în spațiul aerian al Uniunii Europene. Cum se vede tranziția acestor companii aeriene în spațiul Uniunii Europene? Mulțumesc! Sunt foarte multe întrebări interesante și abia aștept să aud răspunsurile experților și o să le dau și lor două minute să răspundă și să... Barbara are cuvântul. Barbara Brasma. Barbara Brasma. Nu am hotărât între noi uh, cine va răspunde la ce întrebare. Eu mă voi referi la câteva și voi lăsa uh, câteva întrebări și uh, celorlalți. Mi... Am fost întrebați care este părerea noastră de experți cu privire la cel mai bun scenariu pentru UE27, nu neapărat pentru Regatul Unit. Cred că această perioadă de tranziție este extrem de importantă este importantă pentru Regatul Unit, dar și pentru uh, Uniunea Europeană cu 27 de membri, pentru că aceasta, de fapt, ne oferă mai mult timp pentru a înțelege ce vrem de la acest acord. Deocamdată părerile diferă foarte mult, există strategii și tactici foarte diverse și cred că Chiar dacă prelungirea acestei perioade duce la creșterea incertitudinii pentru companii, evident o problemă, este totuși important să ne dăm timp astfel încât să reușim să stabilizăm situația la nivel politic în Regatul Unit. Pentru că este foarte dificil să negociem cu un partener care este atât de nesigur pe propria sa poziție și cred că în cele din urmă asta va fi utilă și pentru Uniunea Europeană și anume o mai mare stabilitate pentru Regatul Unit în calitate de partener de negociere, dar cred că cel mai bun scenariu pentru UE27 este cel mai soft Brexit cu putință, pentru că până la urmă Uniunea Europeană se bazează pe liberul schimb ci în momentul uh, în care uh, un stat membru hotărăște să iasă, aceleași principii trebuie respectate. Încă o altă, încă o întrebare la care trebuie să răspundem. Cum e posibil ca Uniunea Europeană să sufere atât de mult de pe urma Brexitului, chiar și o scădere de 2% în 2024, pentru că sunt atât de multe oportunități pentru Uniunea Europeană după Brexit. Haideți să ne uităm la țările de jos în medie. Uniunea Europeană nu depinde foarte mult de Regatul Unit în termen de exporturi, dar sunt foarte multe țări, printre care se numără uh, Spania, țările de jos, dar și altele, care depind foarte mult uh, de exporturile uh, către Uniunea Europeană și vor suferi. Într-un scenariu de tip hard Brexit, consecințele pe care le-am calculat pentru țările de jos sunt semnificative și nu decurg numai din mai puțin comerț direct cu Regatul Unit, dar și dintr-o inflație uh, foarte mare la nivelul uh, importurilor, o creștere foarte mare a importurilor, de fapt. Deci, uh, daune de aproximativ 20% până în 2024 pentru Uniunea Europeană, aproximativ 4,5% pentru țările de jos într-un scenariu de tip hard Brexit. Trebuie să-mi pun puțin hârtile în ordine ca să pot răspunde. Sprijinul pentru Uniunea Vamală. Cred că o astfel de opțiune ar uh, fi una bună, dat fiind faptul că Uniunea Europeană reprezintă principalul partener comercial al Regatului Unit și cred că aceasta ar permite și să prevenim reinstaurarea graniței fizice între Regatul Unit și uh, Irlanda de Nord. Însă nu știu dacă în Regatul Unit o astfel de soluție este acceptabilă din punct de vedere politic. Mulțumesc foarte mult, dau cuvântul acum lui Kirsty Hughes. Mulțumesc foarte mult pentru aceste um, observații și întrebări. Ce se va întâmpla sau care ar trebui să fie uh, cel mai bun scenariu, mie mi se pare că ne îndreptăm spre un fel de acord de liber schimb, însă încă este o dilemă. Nu știm um, cum merge acesta mână în mână cu păstrarea graniței um, Uh, cu Irlanda de Nord deschise. Deci să vedem dacă se va face quadratura cercului. Un uh, rezultat de tip uh, Canada sau OMC va fi destul de dramatic. Pentru mine, un hard Brexit nu ar fi o opțiune bună. Apoi, serviciile și comerțul. Cred că serviciile sunt extrem de importante. Institutul Național pentru Cercetare Economică și Socială a făcut uh, câteva estimări atât uh, în ceea ce privește un acord de liber schimb sau un acord uh, OMC. Um, comerțul cu Uniunea Europeană ar putea să scadă chiar cu 60%, deci da, un impact enorm. Însă Uniunea Europeană ar putea um, să profite și de alte oportunități. Însă este destul de dificil ca în aceste simulări să se includă toate opțiunile. Apoi, uh, relocalizarea uh, lanțurilor de aprovizionare. Uh, mai sunt și alte studii care sugerează o scădere de 0,6% a PIB-ului Uniunii Europene. Um, deci sunt, sunt mai multe scenarii. Aspectele de natură constituțională de Regatul Unit. Regatul Unit are o structură descentralizată în țara Galilor, Irlanda de Nord și așa mai departe. Însă, există foarte multe îngrijorări politice care au legătură cu votul din Scoția și Irlanda de Nord, care s-au pronunțat în favoarea rămânerii. s-ar putea uh, ca legat de alinierea cu legislația comunitară să existe câteva conflicte la nivel intern. Nu trebuie însă să ignorăm aceste aspecte de natură politică pentru că acestea vor fi cruciale. Încă o observație vin din uh, Scoția și uh, vreau să mă refer la whisky. Uh, din câte știu eu, uh, cererea scade în momentul în care prețul crește. Mulțumesc. O să încerc să răspund dintr-o dată la toate aceste întrebări în ce privește regulile de origine. Dacă s-ar plânge un concurent național, uh, s-ar mai oferi preferință din partea Coreei, dacă Marea Britanie n-ar mai fi uh, considerată o parte a Uniunii Europene, nu știu să răspund. Răspunsul meu e altul. Cred că nu va deveni o dispută la Organizația Mondială a Comerțului, pentru că până se va încheia această dispută, uh, tranziția va fi trecută, deci nu e în interesul nimănui să se întâmple acest lucru. Apoi, se vorbea, uh, un alt exemplu pe care l-aș putea da eu, uh, un producător de mașini care face un motor, îl trimite uh, în Africa de Sud pentru a fi instalat pe șasiu și este vândut conform unui acord între Africa de Sud și Marea Britanie. Acest lucru nu s-ar putea face decât dacă s-ar face o cumulare a originii conform cu acordul cu Africa de Sud. Mi s-a cerut să spun care sunt sursele, de ce știu eu că se vor plânge anumite țări. În primul rând, motivul pentru care sunt convins că multe țări se vor plânge este pentru că ar fi neglijent din partea lor să nu facă acest lucru. Este în interesul lor național să obțină concesii de la Marea Britanie în acest moment de influență maximă. Și din perspectiva lor trebuie să facă acest lucru. Alte țări s-au plâns. În alte situații o să, au spus că va fi greu. Corea a spus acest lucru de mai multe ori, s-a notat, s-a menționat în ziarul Telegraph um, surse la guvern pe care nu le voi dezvălui, dar s-a discutat uh, la guvern. Africa de Sud uh, s-a plâns, un ambasador a spus acest lucru unui uh, ziarist de la Times și s-a spus acest lucru deja. Cum vor aborda problema acum, pentru că noua abordare uh, aprobată între Uniunea Europeană și Marea Britanie a uh, ieșit la ivala abia luni. O să vedem ce se va întâmpla în viitor. Notificările din partea Uniunii Europene nu vor fi trimise decât foarte târziu. O să vedem. Până atunci situația e nesigură cu țările terță. Noua Zeelandă, în perioada de tranziție, pentru că Marea Britanie va fi obligată să-și respecte toate obligațiile, fiind considerată în continuare uh, membru al Uniunii Europene, deci nu va fi o problemă apropo de cum se va face comerțul cu carne de miel din Noua Zeelandă. China și Statele Unite care vând sunt mari exportatori către Marea Britanie, dar nu au acord comercial, da, avem un acord cu China, privind recunoașterea reciprocă a programelor de funcționare. Există șapte acorduri cu Statele Unite privind uh, alimentele organice sau altele care se referă la șase sectoare. Deci e adevărat că n-ai nevoie de acord comercial ca să faci comerț, dar asta nu înseamnă că nu se poate face ce altfel. Și încă un punct, Cumpărăm oricum uh, whisky scoțian, chiar dacă crește tariful, e adevărat. Asociația uh, aceasta a whisky-ului scoțian vrea să, refer, să elimine un tarif către India. Prețurile însă, când tarifele scad, uh, nu ajunge acest lucru imediat la consumator și prețurile pot să crească. Nicolai, mulțumesc foarte mult! N-am nicio relație cu Scoția, nu o să spun nimic despre cu scoțian. Mă voi concentra pe câteva întrebări. Scenariile. A spus două întrebări diferite. Care credem noi că este scenariul cel mai probabil și care este cel mai posibil, care este cel mai de dorit? Aș spune că traiectoria posibilă pe care s-au uh, angajat cele două părți acum este uh, un acord de parteneriat uh, și privind apărarea cooperării, dar comerțul va fi limitat la un acord de liber schimb. Cred că în ce privește Irlanda de Nord și interesul Uniunii Europene, spune că dacă uh, se poate ajunge la o uniune vamală cu, Uniunea, cu Marea Britanie, ar fi de dorit, uh, mai de dorit acest lucru, dar asta este subiectul unei discuții interne în Marea Britanie. Apoi, regulile de origine și problema că nici Marea Britanie, nici Uniunea Europeană nu ar avea suficient de conținut local într-un produs Ideea este că e nevoie de decizii economice individuale din partea firmelor și trebuie să vedem care sunt costurile birocratice și tarifele ca să merite uh, relocalizarea lanțurilor de aprovizionare dacă s-ar putea face economii din altă parte. Și există un studiu recent pentru companiile europene, n-am exact cifrele, de e vorba de 15 până la 20%, unele firme fac deja modificări în lanțul de aprovizionare și sunt decizii individuale, deci nu va fi o, o singură mișcare, uh, ci se va face treptat uh, de către companiile europene. A treia uh, perioadă, o perioadă de incertitudine, incertitudine care există acolo ca să sporească presiunea asupra în ce privește negocierile. Ambele părți uh, participă în primul rând și se mișcă politic, nu neapărat economic, iar tranziția a fost uh, aprobată odată cu acordul de retragere. Incertitudinea va rămâne mare până în momentul în care avem o semnă, în care acordul de retragere este semnat și ratificat. Uh, Uniunea Europeană face legătură între aceste două părți, dar și Marea Britanie uh, nu știe ce se va întâmpla cu uh, acest acord, dacă va fi semnat și rectificat pe deplin în Parlamentul Marii Britanii. În al patrulea rând, problema aviației e un punct foarte important pentru că e vorba de un acord Uh, din partea Marii Britanii care nu ține neapărat de comerț. În perioada de tranziție, piața internă din Marea Britanie nu este afectată. Piața uh, Marea Britanie va rămâne în EASO și în piața unică în perioada de tranziție, dar lucrurile se vor modifica în ceea ce privește relațiile cu țările terțe. Știm că Statele Unite au adus în discuție această chestiune uh, și au amenințat că vor îngreuna uh, accesul uh, liniilor aeriene britanice pe piața americană uh, față de Uniunea Europeană cu 27 de state membre. Deci s-ar putea să fie greu pentru Marea Britanică să rețină accesul pe care îl are acum pe piața europeană. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Am înțeles cum stau lucrurile, care este impactul sunt provocări în perioada de tranziție și acum, evident, se pune problema cu care va fi relația după perioada de tranziție. Va fi un acord de liber schimb CETA sau care vor fi formulată relația cu Marea Britanie, mai ales în ceea ce privește regimul vamal. Așa că avem acum alți vorbitori, uh, persoane cu multă experiență, care o să ne dea câteva idei apropo de cum vor arăta relațiile viitoare. În primul rând, Stefano Inama de la UNCTAD, un expert cu multă, multă experiență. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că îmi permiteți să vă spun ce am de spus apropo de ajutorul acordat uh, statelor uh, privind negocierile comerciale, mai ales în materie de Brexit. Uh, mi s-a cerut să prezint câteva idei despre posibilele viitoare relații comerciale. La perioada de tranzi- când perioada de tranziție se va termina, fără îndoială Marea Britanie va ieși din Uniunea Vamală, ceea ce înseamnă că Marea Britanie își va recăpăta competența privind relațiile externe cu țările terțe. În prezentarea mea mă concentrez pe ideea de zone de liber schimb pe care Marea Britanie și statele terțe pe de-o parte și Marea Britanie și Uniunea Europeană pe de altă parte ar putea să le aibă după perioada de tranziție. Și mă concentrez pe chestiunile cele mai simple, deși ele sunt complexe, adică eliminarea tarifelor și regulile de origine, care sunt elementele de bază ale unei zone de liber schimb. Uh, antevorbitorii uh, au arătat care ar fi posibilele configurații ale acestor zone de liber schimb, un model mai superficial, un model mai cuprinzător. Uh, avem diverse uh, modele cu Elveția sau cu alte state, zona de liber schimb cu Canada, care e foarte recentă, toate acestea ar putea să fie posibile modele care să reglementeze relația din comercială de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie. Apoi care va fi forma, care va fi conținutul acestui acord de liber schimb? Uh, pe care îl va avea Marea Britanie cu statele terțe. Uh, Marea Britanie va reproduce conținutul uh, pe care îl are Uniunea Europeană cu statele terțe sau Marea Britanie va hotărâ să aibă un alt format, un alt conținut pentru acordurile de liber schimb cu alte state terțe. Știm mai mult sau mai puțin ce a propus Uniunea Europeană Mare Britanie în ceea ce privește regulile de origine. Adică sunt reguli de origine care va proteja agricultura și pescuitul și care vor fi mai liberale în ce privește produsele electronice și mașini uneltele, dar sigur se pune problema în sectorul producător de mașini în automobile. Uh, se pune problema cumulării regulilor de origine. Cumularea s-ar putea să rezolve unele probleme, dar există condiții. Trebuie aplicate reguli identice de, privind regulile de origine. Și când se negociază cu statele țărțe, după ieșirea din Uniunea Europeană, Marea Britanie, uh, va negocia având reguli de origine identice ca Uniunea Europeană sau nu? Asta este o întrebare uh, și o condiție. Se va aplica o cumulare a regulilor de origine conform regulilor care sunt acum adoptate de DigiTrade. Și încă un aspect care trebuie avut în vedere. Uh, efectul uh, asupra comerțului. Iată posibilitatea uh, aceasta Marea Britanie să negocieze cu Uniunea Europeană un, un acord de liber schimb, dar și cu Statele Unite. Uh, mutatis mutandi, lucrul acesta se poate întâmpla și cu alte acorduri de liber schimb care există cu alți parteneri. Dacă Marea Britanie ar uh, negocia un acord de liber schimb cu SUA, care ar fi mai flexibil și mai liberal, atunci ar putea să apară acest uh, efect de deflecție. Pentru că exporturile care vin uh, în Uniunea Europeană din Statele Unite trebuie să plătească o taxă vamală de 3% dar dacă sunt încorporate într-un uh, automobil fabricat uh, în, Uni- în Marea Britanie și este reexportat în Uniunea Europeană, atunci ar putea să fie o scutire de taxe vamale. Deci întrebarea este cât costă ca să existe un sistem administrativ care să fie pus în aplicare ca să ne asigurăm că nu există această deflecție comercială. Uh, Ideea ar fi să vedem dacă există cumulare sau nu. Problema cumulării poate potențial să fie rezolvată, să rezolve de fapt multe probleme privind condițiile în relație cu SUA. Dar, eu știu, și, mai și Uniunea Europeană negociază o zonă de liber schimb cu SUA, având același reguli de origine ca și Marea Britanie. În situația aceasta poate să apară cumularea dar trebuie să rezolvăm, cum spuneam, uh, toate problemele, condițiile. Adică, în primul rând, trebuie să existe un, uh, un set de reguli de origine identice, un acord negociat între Marea Britanie și SUA și uh, un acord între Uniunea Europeană și SUA. Deci, asta ar fi niște gânduri inițiale legate de cât de complexă este această problemă, doar gândindu-ne la tarife și la regulile de origine. Cum spuneam, cumularea s-ar, dacă s-ar aplica cumularea, ar fi reguli de origine identice. Atât UE cât și Marea Britanie ar avea un fel de agenda, un fel de program. Fie să folosească reguli de origine identice sau dacă se folosesc reguli de origine diferite, cumularea se aplică doar la anumite sectoare adică se, eh, se ajunge la un acord cu Marea Britanie că se aplică cumularea pentru sectorul automobilelor și se exclud toate celelalte sectoare sensibile, cum ar fi pescuitul sau textilele sau îmbrăcămintea, în care UE și Marea Britanie eh, nu au aceleași interese comerciale. Sau o altă opțiune, să se permită cumularea în tot acordul, chiar dacă regulile de origine nu sunt aceleași. E un concept nou care n-a fost aplicat în practică până acum, dar care a fost susținut în zona de cooperare Asia-Pacific. Și mai e o întrebare și ne interesează și pe noi ca UNCTAD, care va fi relația comercială pe care Regatul Unit o va avea cu țările mai puțin dezvoltate și țările în dezvoltare în sistemul general de preferințe. Și mă refer la acest lucru. Uh, acum un an, de exemplu, a luat legătura cu mine un oficial britanic și m-a întrebat care sunt cele mai bune reguli pentru regulile de origine și am dat ca exemplu cel mai bun înțelegerea dintre Uniunea Europeană și Canada. Ei spuneau că pot să facă ceva mai bine decât atât, dar apare de fapt aceeași probleme, adică dacă ai reguli de origine diferite, între Regatul Unit și, Marea Bri- și Uniunea Europeană pentru țările mai puțin dezvoltate nu se poate cumula. Cât anume se poate cumula sau cum se poate cumula, asta este o altă chestiune. E mai convenabil să nu existe cumulare și reguli de origine liberală, uh, este o chestiune care trebuie uh, rezolvată în momentul în care avem toate informațiile ca să putem lua o hotărâre bazată pe niște motive. Deci, în concluzie, aș putea să adresez o serie de întrebări pentru că, de fapt, treaba mea este să consiliez țările în ceea ce privește negocierile comerciale. Deci, o parte din întrebările pe care le-am pus aici pot să primească răspuns făcând multe alte studii. S-au făcut multe studii privind uh, impactul econometric al Brexitului, dar nu studii care vin cu soluții. Apropo de cum să dezvolte, cum să se facă negocierile comerciale, cum să se aplice cele mai bune reguli de origine care satisfacă lanțurile valorice existente fără să le provoace tulburări acestor, uh, acestor uh, lanțuri valorice sau comunităților de afaceri. Ideea ar fi să existe o matrice în care să se știe exact ce importă Marea Britanie, care este productul intermedial, ce ajunge în Uniunea Europeană și invers. Acest gen de studii și de metodologie ar putea să indice destul de precis și destul de cu multă acuratețe care sunt cele mai bune reguli de origine care ar putea fi avute în vedere în noul acord de liber schimb, atât pentru UE cât și pentru Regatul Unit. Cred că cu cât începe mai repede acest gen de studii, cu atât e mai bine și se pot lua decizii bazate pe o motivație clară uh, și se pot elimina stereotipiile și prejudecățile, mai ales în acest moment în comerțul internațional. Mulțumesc foarte mult! Thanks a lot. Um, the option... Mulțumesc foarte mult! Opțiunea de a avea și o zonă de liber schimb cu SUA mi s-a părut destul de sceptică, destul de neprobabilă. Eu mi-am petrecut mult timp din viață prin uh, negocierea TTIP-ului și deci poate trebuie să ne concentrăm pe altceva. Domnul Robertson, acum reprezentant special al BMW, grupul BMW din uh, Regatul Unit, aveți cuvântul acum. Mulțumesc pentru invitație, domnule președinte. Noi avem uh, un uh, amplu impact avem 24.000 de persoane angajate, avem foarte multe milioane de mașini în toată Europa și uh, avem Rolls-Royce și alte mărci care sunt uh, împreună sub administrarea noastră. Deci, după cum ziceam, avem 24.000 de persoane angajate direct și cam 50.000 de persoane indirect în uh, Regatul Unit angajate. Avem un sistem complet integrat de producție, fie că vin părți din altă parte, motoarele vin din altă parte sau părțile sunt uh, legate de motoare sau noi avem, uh, uh, transmitem părți din Olanda către Regatul Unit și invers. Oricum o fi, este o lanț de aprovizionare complet integrat care a fost dezvoltat în foarte mulți ani. Noi suntem foarte moderne în acest sens, în, comparat cu alte companii. În Marea Britanie cam 1,6 milioane de mașini sunt produse pe an, deci o mare parte uh, a bazei de producție este exportul către Uniunea Europeană și mai puțin către restul lumii din perspectiva contribuției noastre la economia Regatului Unit, dar și ca și contributor la um, balanța, la uh, export și la balanța de export, suntem într-adevăr foarte importanți aici. Avem uh, în fiecare zi 260 de camioane care intră și ies din birourile uh, noastre. Avem un flux logistic foarte bine organizat, nu avem un stoc uh, foarte larg de piese și nici uh, depozite, nici uh, nu avem foarte multe mașini care așteaptă să fie cumpărate. Și mai avem, după cum vedeți aici în acest slide, și mașini care sunt importate în Marea Britanie, cum ar fi și miniuri. Miniurile sunt expertate însă, de exemplu, din 3 milioane de miniuri pe care le-am uh, produs în 13 ani, cam 2 milioane au fost exportate și în fiecare zi două trenuri pleacă de la centrala noastră, de la fabrica din uh, Marea Britanie către restul lumii, așa cum se întâmplă și cu celelalte părți pe care le fabricăm. Deci avem uh, o lanț de producție um, complet integrat, cu părți fin, uh, finite și suntem reprezentativi, de fapt, pentru industria auto a Marii Britanii. Vedeți aici uh, un alt slide care ne amintește de ce am auzit în ultima oră, în care am vorbit de statele membre și OMC. E clar că aici avem mai multe nuanțe de durere, pentru că vedem uh, un calendar verde mm, cu un stat membru și după aceea când mergem spre OMC, lucrurile se cam înroșesc. Am putea să dăm multe explicații și am putea să vedem care este cea mai bună propunere, am putea specula Există mm, posibilități de acorduri de liber schimb, piață unică sau altele. În calitate de afacerist, pe mine nu mă interesează exact uh, ce nume poartă. Noi avem anumite cerințe de producție pentru ca operațiunile noastre de vânzări să funcționeze perfect și elementele care sunt uh, de care pe care le vedem sus cu verde sunt cele care fac ca cumpărătorii noștri să nu ne considere o afacere de succes. Mulți vorbitori au întrebat de ce ar trebui să-i pese Uniunii Europene de ce se întâmplă. După cum ziceam, sunt multe părți, uh, componente care să traverseze frontierele. Unele um, părți ale producției depind de unele fabrici din Uniunea Europeană, deci s-ar putea ca unele piese, de exemplu, să intre mai greu în Regatul Unit și la fel mai greu în Uniunea Europeană. Și de aceea s-ar putea să existe o întrerupere a acestor fluxuri pe ambele părți ale canalului Munecii în momentul în care se alege un acord mai puțin favorabil spre uh, josul acestei liste, de exemplu, și sunt foarte îngrijorat că există impresia că un acord de liber schimb este răspunsul la foarte multe din probleme, pentru că de fapt nu este deloc mult mai bun decât un acord OMC. Vor avea loc uh, controle la frontiere, pe uh, vamale, ar fi întârzieri la frontieră, s-ar discuta despre conținuturi locale, s-ar discuta despre regulamente uh, și deci, cu cât înțelegem mai bine detaliile, doamnelor și domnilor, după cum s-a zis, uh, diavolul este în detaliu și domnii din dreapta mea sunt experții în detaliu, eu nu sunt decât un om de afaceri. Deci, din această perspectivă, ar trebui să fim foarte atenți din perspectiva politică, adică ce spunem că este un rezultat bun pentru că eu cred că unele consecințe nu sunt neapărat foarte vizibile, dar care țin de detaliul despre care am auzit în ultima oră. Riscurile sunt foarte clare s-a purtat uh, multe, s-au purtat multe conversații, fie că e vorba de tarife, de conținuturi, de întârzierele la frontiere, de divergențele de reglementări sau de bază juridică. E clar că există o nevoie pentru domeniul producției auto să, uh, de a avea o bază juridică comună, de a avea o armonizare, așa cum se întâmplă, de exemplu, și în uh, industria aviației, eu cred că o industrie auto, care este o industrie globală, are nevoie de un set de standarde europene, unul cel puțin pentru Europa, unul pentru America și unul pentru Asia. Și a avea un set adițional, suplimentar, nu este neapărat ceva foarte de dorit. Există după aceea probleme de omologare și de um, recunoaștere, ceea ce nu este niciodată un plus pentru clienții noștri. E nevoie deci să păstrăm o convergență în domeniul uh, industriei auto pe uh, domeniile legislative. Și în concluzie, trecem acum la ultimul slide. Cerințele, după cum ziceam, avem definiții și avem experți în sala aceasta care pot să explice diferența dintre un acord de liber schimb și o uniune vamală. Nu știu toate detaliile acestor diferențe, dar obiectivele pentru industria auto și mai ales pentru mine care vorbesc din partea BMW este tocmai o aliniere din punct de vedere al regulamentelor, o absență a tarifelor, o trecere a frontierei fără întârziere, pentru că dacă avem 260 de camioane BMW, avem 2000 de camioane pentru industria auto din uh, Europa și alte mii de camioane care trec în fiecare zi granița, deci aceste întreruperi și probleme la graniță ar costa foarte mulți bani de ambele părți ale canalului. O altă problemă, descalificările, ar fi o mare problemă, iar aspectele tehnice sunt și ele un lucru esențial, acumularea regulilor de origine, de exemplu, mai ales pentru țările terțe sunt o chestiune de interes pentru noi. Să nu mai vorbim, în ultimul rând, de accesul la talente și la mobilitatea uh, forței de muncă. Eu cred că multe din acestea sunt esențiale, toate sunt importante, dar necesită un grad de încredere de ambele părți ale mesei negocierilor pentru a le ține la, uh, ca le, ca le considera ca cerințe și pentru a găsi soluții economice legate de ele. Sunt uh, multe soluții, dar trebuie să fie rezolvate și detaliile. Cineva a spus că salută cele 21 de luni de implementare, dar în restul anului claritatea în legătură cu cum va arăta acordul final trebuie să fie și ea foarte evidentă. Mai avem doi ani de nesiguranță probabil și aceasta nu este în interesul uh, nimănui. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor uh, pentru prezentare. Eu cred că vom face noi, cel puțin deputații, tot ce se poate. Dar amintiți-vă că am negociat șapte ani cu Canada. Poate că am învățat puțin din această negociere și putem să ne grăbim la următoarea. Problema cu comerțul implică, bineînțeles, și camere de Comerț și dau cuvântul domnului Christoph Leitl. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. A fost impresionant acest exemplu al BMW-ului, pentru că BMW-ul este peste tot în lume și în Europa un factor esențial în uh, în, în domeniul industriei auto. La mine, în regiunea mea, un, milioane, un milion de motoare au fost construite pentru fabrica din Marea Britanie. Deci trebuie să înțelegem în ce măsură suntem cu toții afectați. O doamnă a întrebat mai devreme care ar fi cea mai logică, cea mai preferabilă variantă. Și aș vrea să încerc să răspund. Cea mai logică variantă ar fi să rămână Marea Britanie în UE. Cea mai probabilă variantă este o ieșire care nu se știe în ce condiții și în ce direcții va avea loc. Și cea mai de dorit variantă este cea în care se minimizează costurile și în care se rămânem prieteni și rămânem și parteneri comerciali. Când am menționat Davos, uh, am uh, vorbit și ca un european convins. E vorba și de o chestiune totuși uh, emoțională. Când cineva pleacă, trebuie să știm că e și o chestiune emoțională. Nimeni nu este bucuros. Dar, pe de altă parte, Marea Britanie a fost întotdeauna interesată numai de cooperarea economică. N-a dorit niciodată să aprofundeze Uniunea, să um, mizeze pe aspectele politice, de mediu sau sociale. Și de aceea trebuie să spunem că dacă aceasta este analiza făcută de Regatul Unit, trebuie să o respectăm. Am fost la Londra, am mers și la o demonstrație anti-Brexit în fața Parlamentului din Westminster și am dat din steagul european acolo. Pentru mine a fost o chestiune emoțională, dar lucrurile nu se schimbă și noi suntem și trebuie să fim destul de realiști. Am discutat cu ministrul uh, Comerțului și ministrul Industriei și ei chiar nu știu cum să rezolve problema, pentru că guvernul este de fapt împărțit în mai multe opinii în Anglia, iar opoziția e de altă părere și are alt acces la această situație, la acest caz. Însă, toți spun că vor să participe la piața unică și, pe de altă parte, vor să iasă din Uniunea Europeană. Nu vor niciun fel de văm, dar vor să iasă din Uniunea Vamală. Dar lucrurile acestea nu vor funcționa, pur și simplu nu au cum să funcționeze. Trebuie să ne uităm la cifre. 50% din exporturile din Marea Britanie merg spre Uniunea Europeană din exporturile totale ale Uniunii Europene merg către Regatul Unit. Aceasta arată că totuși suntem pe poziții diferite. Dar nu, problema nu se pune unde se creează mai mari daune, cum putem să limităm daunele, cum putem să le evităm, cum putem să evităm uh, barierele tarifare, să căutăm măsuri pentru a minimiza barierele non-tarifare. Mai ales IMM-urile în Uniunea Europeană nu au trebuit niciodată să uh, trateze problema unei piețe care nu este non-UE și este din UE. Nu au completat niciodată o declarație vamală, deci va trebui să le, să-i ajutăm. Domnul Robertson a spus care sunt problemele pentru companiile mari. Eu pot să vă spun și că există multe companii necunoscute, mici și au și ele foarte multe probleme și vor avea de aceea avem nevoie de relații economice cât se poate de apropiate și trebuie să știm și că întotdeauna acestea se leagă de costuri. Știți și ați spus și dumneavoastră astăzi, au spus și experții, acest lucru nu e nevoie să-l repet. Dar numai 100 de milioane de declarații vamale vor urma anual, nu acumulate în mai mulți ani. Anual vor fi 100 de milioane de declarații vamale și de certificate de origine. Iar în uh, cifre, raportul Cecinii, 5 până la 10 miliarde de euro. Sigur, e destul de larg, dar e combinat cu o problemă de loc de muncă, pentru că e nevoie de minim 10.000 de funcționari care să, lucrează, să lucreze în administrația vamală. Pentru Europa e o problemă de lux. Și poate că ar trebui să ne gândim la această cifră. S-a spus de toate părțile. Nesiguranța e important să fie rezolvată. E nevoie de un pas concret. Dar uh, cum facem să combatem nesiguranța? Sigur că avem o perioadă de tranziție, e foarte bine, cu o dată scadentă, dar ce va urma după aceea? Noi aici în Uniunea Europeană nu știm ce se va întâmpla, ce se va întâmpla cu noi, ce se va întâmpla cu partenerii noștri comerciali partenerii comerciali care sunt legați de noi prin acorduri de liber schimb. Ce se va întâmpla cu ei? Nimeni nu știe, nimeni nu poate să vă dea un răspuns. Iar politicienii cu populism par să nu se preocupe, pare să fie problema noastră, noi trebuie să ne ocupăm de ea. Adică mediul de afaceri și comunitatea europeană de afaceri. Iată de ce eu cred că este foarte păcat, dar trebuie să ne ocupăm de acest subiect. Eu sper ca Uniunea Europeană să dorească să ne ajute, să ne susțină, mai ales să ajute IMM-urile din Europa pentru a putea să facă față la acest cadru schimbat. Și o spun și la toți prietenii Marii Britanii care sunt prezenți aici astăzi. Sperăm să avem o relație bună, economică și pe viitor și în uh, toate punctele care sunt importante pentru Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele, în legătură cu IMM-urile, îl avem aici pe Paul Rubiș, care este domnul IMM. El întotdeauna încearcă să influențeze procesele în interesul IMM-urilor. Dar Sigur că mai avem și alte aspecte interesante și de aceea trebuie să-l ascultăm acum pe domnul Luc Triangle, secretar general al Industriol, care este aici și va lua cuvântul, vă rog. For inviting also us to... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ne-ați invitat și pe noi la această audiere foarte importantă. În primul rând, cine suntem noi? Suntem uh, Industrial Europe, suntem Federația Europeană care reprezintă lucrătorii din diferite industrii și din uh, sectorul de producție. Se reprezentăm 7 milioane de lucrători din lanțul de aprovizionare, industrie chimică, uh, metalurgică, auto și așa mai departe. Cred că deja antevorbitorii mei au spus cât de important este să înțelegem uh, situația reală a industriei în Europa astăzi și cât de important este să înțelegem strânsele legături uh, din industrie și producție dintre Uniunea Europeană cu 27 de membri și Regatul Unit. Cred că exemplul pe care mi l-a dat uh, Ian de la BMW este foarte relevant pentru situația reală și nu numai pentru industria auto. Eu vă mai pot da exemple și din alte sectoare. Noi în Europa suntem foarte buni și la fabricarea de elicoptere, dar pentru a construi cutia de viteză a unui elicopter se trece canalul de opt ori în industria chimică, se înregistrează același număr de treceri ale canalului înainte de a ajunge la produsul finit. Aceasta este realitatea industrială și cred că Trebuie să trecem dincolo de dezbaterea ideologică, să vedem cum stau lucrurile pe teren și să înțelegem ce se întâmplă dacă impunem bariere tarifare și administrative, care va fi impactul acestora asupra industriei și a sectorului producător. Este important pentru industria europeană să ne menținem um, lanțul de aprovizionare integrat. Este important să continuăm uh, cu convergența legislativă între cele două piețe, atât acum cât și pe viitor. Regulile de recunoaștere reciprocă a originii, proceduri administrative line, accesul la piețe, fără bariere și, nu în ultimul rând, libertatea de circulație. Este foarte important să înțelegem că economia Marii Britanii, dar și economia Uniunii Europene, se bazează pe experiența și pe cunoștințele lucrătorilor care sunt liberi să se miște oriunde în Europa. Dacă, începând de mâine, Regatul Unit nu ar mai avea acces la talente, la ingineri și la lucrători calificați, care poate nu sunt în număr suficient de mare pe piața internă a Regatului Unit, deci dacă de mâine Regatul Unit n-ar mai avea acces la o astfel de mână de lucru, normal că industria sa ar fi în pericol, dar acest lucru e valabil și viceversa. Dacă noi nu am mai avea acces la resursele umane și la mână de lucru din Regatul Unit. Iată că acestea sunt aspectele cheie ale subiectului nostru de astăzi și cred că riscăm uh, să periclităm competitivitatea tuturor celor 27 de state membre la nivel global, pentru că noi nu suntem singuri. Suntem în competiție cu parteneri foarte agresivi, China, de exemplu, Rusia, Brazilia, Statele Unite. Și lucrurile nu se vor înrăutăți numai pentru Regatul Unit, dar și pentru Uniunea Europeană dacă începem să impunem și noi uh, taxe vamale. Pur și simplu, piața noastră ar deveni mai scumpă și noi am devenit mai puțin competitivi pe piața um, internațională. Un aspect care nu vă va surprinde neapărat uh, agenda socială. Există riscul ca relațiile viitoare să ducă um, la competiție socială și la o scădere a standardelor sociale de securitate socială, de protecție socială, dar și de asigurarea condițiilor de lucru. Deci, în viitoarele relații cu Regatul Unit este foarte important să menținem niște standarde sociale foarte ridicate, dar și un cadru cu condiții egale este evident și nu cred că surprinde pe nimeni că noi, și aici nu reprezint numai 27 de state membre, reprezint și sindicatele din Regatul Unit din uh, sectorul manufacturii, noi considerăm achiul social european și agenda socială europeană ca bază a relațiilor viitoare cu Regatul Unit uh, din perspectiva aspectelor sociale și voi intra în mai multe detalii mai târziu. Un alt aspect la care m-am referit deja va fi administrație suplimentară, proceduri birocratice suplimentare și uh, tarife suplimentare și dacă nu gestionăm bine lucrurile, vom suferi. Împreună cu industriile chimice din Europa, săptămâna trecută luni, am uh, emis o declarație comună în care am subliniat mai multe provocări pentru industria chimică în cadrul negocierilor pentru Brexit. Una dintre acestea, pe lângă agenda socială care a fost împărtășită și de patronate uh, și de reprezentanții industriei, a fost um, acela de a asigura niște proceduri birocratice simple. Și cred că colegul de la uh, BMW ne-a dat un exemplu foarte bun în acest sens, cel al camioanelor. Și haideți să nu uităm și de cercetare, dezvolt, eh, dezvoltare și inovare. Regatul Unit eh, reprezintă cea mai inovatoare regiune din lume și acest lucru a fost eh, repetat în ultimii ani. Este și ambiția Uniunii Europene la nivel academic, la nivelul centrelor de cercetare și în toate tipurile de cooperare care există între cercetătorii care încearcă să fie inovatori în Europa, există o legătură foarte strânsă cu Regatul Unit. Multe dintre programele din Regatul Unit sunt finanțate de Uniunea Europeană și trebuie să avem în vedere și aceste aspecte. Cum vom continua această colaborare și pe viitor și cum vom asigura finanțarea de către Uniunea Europeană a acestor programe care garantează inovarea și pe viitor în Europa. Teresa May, al cărei nume a fost menționat în mai multe rânduri în această dupămasă, a vorbit despre cele cinci teste și a spus că Acordul trebuie să protejeze locurile de muncă și siguranța cetățenilor. Ce înseamnă asta e întrebarea noastră și cum vreți să garantați acest lucru? Pentru noi este foarte clar că accesul fără tarife și fără bariere reprezintă o modalitate importantă de a garanta și de a proteja locurile de muncă. Însă problema legată de această declarație ambițioasă a premierului britanic este că în același timp ea introduce și foarte multe linii roșii și cred că Ian de la BMW a prezentat lucrurile foarte clar din acest punct de vedere. Toate aceste linii roșii până la urmă ne aduc în următoarea situație. negocierea unui acord de liber schimb. Am făcut uh, trimitere la binecunoscutul slide al domnului Barnier, The Stairway to Brexit, scara către Brexit, care spune foarte clar că toate aceste linii roșii introduse de Regatul Unit uh, fac imposibil un acord de genul celui pe care îl avem cu Norvegia sau Elveția sau Ucraina E imposibil în acest context să ajungem la un acord până și precum cel pe care îl avem cu Turcia. Cred că trebuie să ne bazăm pe un scenariu de gen Corea sau Canada și pentru noi un astfel de scenariu nu este suficient. Ce facem noi în calitate de sindicate? Încercăm uh, să sensibilizăm publicul Știm oare, nu numai în Uniunea Europeană, dar și în Regatul Unit, știm ce înseamnă de fapt aceste linii roșii pentru realitatea industrială și pentru realitatea cu care se confruntă cetățenii și lucrătorii noștri? Ultimul slide acum. Pentru noi, un acord de liber schimb, similar cu CETA, nu merge suficient de departe. Trebuie să Înțelegem că Regatul Unit, chiar dacă din punct de vedere juridic va reprezenta o țară terță, nu este o țară terță oarecare, ci are un statut special. Deja antevorbitorii mei au vorbit despre legăturile economice și industriale foarte strânse dintre noi. Deci nu este o țară terță oarecare, tocmai de aceea nu putem să optăm pentru un acord de liber schimb precum cel pe care îl avem cu Canada. Clauzele legate de mm, piața muncii acolo prevăd numai acceptarea standardelor Organizației Internaționale a Muncii, dar pentru noi nu este suficient. Avem nevoie de o agendă socială ambițioasă pentru a evita dumpingul social, competiția socială și avem nevoie și de o clauză de um, neregresie, adică o clauză care să garanteze uh, acheul comunitar ca standard, care va rămâne în picioare și după Brexit. De asemenea, Regatul Unit trebuie să garanteze aplicarea noii legislații comunitare, astfel încât lucrătorii să nu fie ațmuțiți unul împotriva celuilalt și să nu fie ei cei care plătesc prețul în cele din urmă, prețul Brexitului. Deci am cerut ca toate drepturile lucrătorilor prevăzute în dreptul comunitar să fie menținute securitatea și siguranța la locul de muncă, transferul um, și protecția lucrătorilor în momentul în care există o fuziune între companii și așa mai departe. E foarte clar că Regatul Unit nu poate să scadă standardele de muncă pentru a-și îmbunătăți competitivitatea și același lucru ar trebui spus și pentru domeniul fiscal. Deci trebuie să evităm ca agenda socială să devină um, o pârghie pentru competitivitate. Trebuie să asigurăm un cadru cu condiții egale și acest cadru ar trebui să se bazeze pe achiul comunitar. Mulțumesc foarte mult. Acum voi da cuvântul membrilor comisiei, două minute fiecare. Vă rog să fiți conciși pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Codelina, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. După ce am ascultat toate aceste intervenții, trebuie să spun că mi se pare că multe dintre ele sunt contradictorii, o spun sincer. Și, în al doilea rând, am impresia că unele dintre ideile avansate sunt într-o oarecare măsură nerealiste. E clar că nu vrem nici care Brexit, dar poate că vrem altceva. Și poate că ar fi bine să mă refer și la scenariul uh, în care se reinstaurează frontierele. Dar, evident că cel mai bun scenariu ar fi cel în care nu mai există frontiere și în care Regatul Unit rămâne în Europeană, dar poate că Regatul Unit nu vrea asta. Până la urmă nu am înțeles prea bine ce vrem la începutul acestor negocieri. Cum vă imaginați o graniță între Irlanda de Nord și Republica Irlanda, care de fapt nu este o graniță în adevăratul sens al cuvântului, nu va fi vizibilă, dar va fi o graniță totuși în raport cu celelalte din Uniunea Europeană. Eu nu prea pot să cuprind cu mintea acest concept. Și în al doilea rând, dacă avem un stat membru, de exemplu, care acum 20 sau 25 de ani a spus că nu vrea să fie parte la Carta Socială, la Agenda Socială, pentru că vrea să își elaboreze propriile politici în acest domeniu, și această poziție a fost acceptată la momentul respectiv de toate celelalte state membre, atunci cum vom gestiona această situație? Pe de o parte, spunem, că vrem ceva și apoi în secunda următoare spunem că nu vrem, nu prea, ne, nu prea înțelegem noi cum stau lucrurile. Apoi spunem că nu înțelegem liniile roșii ale, Teresa, ale Teresei mei, dar haideți să le numim linii verzi, astfel încât să știm și noi exact despre ce este această discuție. Mi-ar mi prinde foarte bine mai multă claritate. Mulțumesc, Martin, ai cuvântul. Aș vrea să preiau ultima intervenție. Sunt de acord cu cele spuse de Luc uh, în ceea ce privește standardele sociale și păstrarea acestora. Însă, pentru foarte mulți dintre cei care doresc uh, să părăsească Uniunea Europeană, obiectivul este acela de a renunța la aceste standarde, pentru că s-au plâns de foarte multe directive europene în acest domeniu. Deci, eu chiar mă tem că după Brexit, Regatul Unit chiar va încerca să își crească competitivitatea scăzând aceste standarde um, în materie de, um, de muncă. Ce poate face Uniunea Europeană într-o astfel de situație? E prima întrebare. Și a doua întrebare, aș vrea să o adresez UNCTAD. Cumva ați fost de acord cu ceea ce a spus uh, guvernul britanic, cu acest concept de uh, Mare Britanie globală. Dar uh, nu știu dacă Brit- Marea Britanie poate să se extindă la nivel global în timpul acestei perioade de tranziție și apoi nu prea știm cu cine vrea Regatul Unit să facă aceste acorduri comerciale. Dacă ne gândim la SUA și la politica America First al lui uh, Donald Trump, cred că este foarte dificil un astfel de acord. Dacă ne gândim la India, cred că Regatul Unit uh, a menționat-o. Ne întrebăm de ce ar avea succes Marea Britanie uh, într-un context în care Uniunea Europeană a eșuat uh, în ultimii 10 ani, mai ales uh, că uh, anumite tarife și whisky-ul um, sunt exact subiectele la care s-a împotmolit și Uniunea Europeană. Și mai mult de atât, dacă chiar ajungem la un acord de liber schimb, ce beneficii suplimentare ar avea Regatul Unit, ce piețe, la ce piețe suplimentare am avea acces și nu avem acum. Și încă o întrebare pentru BMW. Sunt pe deplin de acord cu analiza dumneavoastră, însă vreau să știu dacă în momentul în care vom ajunge la un acord de liber schimb, chiar lucrurile se vor îmbunătăți mult față de situația actuală. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui să spun că sunt conservator uh, membru al Partidului Conservator Britanic, uh, asta le spun uh, vorbitorilor, dar vin aici cu steagul păcii în mână. Sunt destul de jenat pentru că se spune că Partidul Conservator este răspunzător de această situație. Cristof spunea la un moment dat că Marea Britanie n-a investit niciodată în ramificările politice ale dezvoltării și integrării Uniunii Europene, că pe noi nu ne-a interesat decât beneficiile economice ale apartenenței la Uniune. Dar noi suntem, de fapt, o țară care se mândrește cu faptul că a fost, în primul rând, al dezvoltării pieței unice. Uh, vrem să spunem că e copilul nostru. Noi l-am crescut, noi l-am ajutat să se dezvolte. Dar asta înseamnă și ideea că s-au luat hotărâri de afaceri pe, dezvo- pe baza dezvoltării pieței unice. Și de asta suntem astăzi în situația în care oamenii îmi vorbesc despre mașinile germane. Nu există, de fapt, așa ceva. Uh, pentru că sunt de fapt cele mai puțin europene mașini, sunt de fapt cele mai globale produse. Și ca țară, când ești într-o asemenea poziție, trebuie să recunoști că, de fapt, creația ta te obligă să vii și cu niște soluții. Câteva persoane aici s-au referit la conflictele intrinseci care există între argumentele aduse de cei care susțin ieșirea din Marea Britanie. Dar apropo de whisky scoțian, cu cât îl consum mai mult, cu atât uh, înțeleg mai bine argumentele prezentate de cei care susțin Brexit-ul. Însă vă rog să aveți puțin răbdare, uh, țintică răbdare, țintică răbdare, domnule președinte, un minuțel. Am participat, uh, am fost în zona cu controlele de frontieră cele mai complexe dintre Georgia și Armenia. Acolo <clears throat> un camion trece în două minute. În momentul acesta noi, la noi se trece în 0 secunde. Asta înseamnă ramificațiile a ceea ce spuneam noi aici. Și mai vreau să spun ceva. Uh, Guvernul meu spunea că o să ieșim din piața unică digitală, nu numai din piața unică fizică. Care vor fi implicațiile acestui lucru, mai ales pentru cercetare și dezvoltare? Pentru că nu se pune problema doar de drepturi de autor și brevete. Se pune problema uh, unor date industriale destul de delicate care se circulă la ora actuală nu? O să fie o, o înțelepciune juridică, un, cont, un uh, cadru juridic cu totul și cu totul deosebit. Și ne punem întrebarea care sunt uh, implicațiile. Helmut Scholz. Vorbim despre viitoarele relații mm, și ne punem uh, întrebările care au fost aduse Uh, în uh, discuție de coleg care sunt uh, liniile roșii sau liniile verzi, cum vor fi garantați. Dacă a vorbit în numele Parlamentului German în general, am fi menționat trei chestiuni absolut importante. Drepturile cetățenilor, și asta e o problemă socială pe care tocmai am discutat, apoi problema Irlandei de Nord, care e o problemă de frontieră, uh, și, și o problemă de relații comerciale viitoare și o a treia problemă, și anume finanțele, care sunt legate de această discuție. Și un viitor acord trebuie să includă un anumit uh, schimb de vederi privind cele mai bune practici. Cele mai bune practici. Nu suntem gata să renunțăm la drepturile de reglementare ale entităților care se ocupă de aceste chestiuni, adică Parlamentul European, de exemplu, în ce privește chestiunile comerciale. Și Parlamentul și adunările din statele membre, asociațiile din statele membre. Care este mecanismul de rezolvare a litigiilor? Adică toate aspectele care se discută în mod normal într-un acord de liber schimb. Probabil că o să fie un acord de liber schimb, însă trebuie să îl redefinim pentru acest viitor acord. Și aici trebuie să vedem unde sunt standardele Uniunii Europene, adică nu trebuie să scădem standardele de pe piața internă și relațiile cu statele terțe din străinătate. Deci, cred că asta este o provocare Poate puteți să răspundeți. Cum uh, vedeți aceste așteptări ale Uniunii Europene față de Marea Britanie? Cristof, în teorie ar trebui să fie cele mai ușoare negocieri. Începem cu tarifele, aveți tariți? Nu avem. Și atunci trebuie să trecem la barierele netarifare. Care sunt regulile? Păi sunt la același ca ale voastre. Deci, în acest punct de vedere, ar trebui să fie cele mai ușoare, nu? Dar aici se pune problema uh, creșterii tarifelor sau uh, instalării unor bariere netarifare și nu știm exact ce se va întâmpla în aceste negocieri în negocierile normale, toată lumea are de câștigat. Aici însă toată lumea o să aibă de pierdut. Dar să zicem că trebuie să ascultăm pe toată lumea și vedem care e mesajul pentru Londra. Nu, nu vrem piața internă, dar vrem recunoaștere reciprocă. Recunoașterea reciprocă, din câte înțeleg eu, poate fi aliniere de reglementare sau cooperare de reglementare. Există un uh, exemplu de cooperare de reglementare atât de avansat precum Uniunea Europeană care să asigure recunoașterea reciprocă fără divergențe de-a lungul timpului? Uh, Chiar dacă facem aliniere, dacă înțeleg eu uh, mesajul, nu poate să fie a la cart. Nu trebuie să luați totul deodată. Nu putem fi mai duri față de Marea Britanie în comparație cu Israelul, Ucraina și Moldova. Iar ei au acces când se aliniază. Și același lucru e valabil și pentru cei de la sindicate nu, mie mi-e greu să zic că ar trebui să spunem una către Moldova sau Ucraina și alta către e, eh, Marea Britanie. Nu, acolo nu există aliniere din punct de vedere social. Sperăm că se vor alinia la regulile uh, Organizației Internaționale a Muncii. Același lucru e valabil și pentru impozite. Concurența fiscală există în Uniunea Europeană, ne place sau nu, dar uh, nu putem să spunem că facem pentru Uniunea Europeană, pentru Marea Britanie altceva decât Uniunea Europeană. Uh, Uh, și apoi UNCTAD. Există vreo țară din lume uh, care nu are regim de preferințe? Mauritania mă trecut prin minte, dar cred că și ei au. Uh, iar Marea Britanie are un uh, surplus comercial față de SUA și nu înțeleg de ce trebuie să începeți neapărat negocierile cu SUA și Trump vrea să facă lucrul ăsta, dar de, din perspectiva britanică, de ce să începeți acolo? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să revin la problema pusă înainte, întrebarea pusă înainte, adică la cele spuse de Jeremy Corbyn, președintele laburiștilor. Uniunea Euro, Marea Britanie să fie tratată pe picior de egalitate cu celelalte state, astfel încât să omoare dintr-o lovitură doi iepuri mă gândesc la sindicatele și la IMM-uri. Să-mi spună domnul Robertson de la BMW și Luke Triangle de la sindicate. Ce părere aveți despre chestia asta? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum doamna McGuinness are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur și eu să iau cuvântul. Sunt în verde, deci vin din Irlanda și puțin mai târziu o să-l sărbătorim pe Sfântul Patrick, Sfântul Patron și vă invit și pe dumneavoastră. Am auzit ultimele intervenții pentru că am avut o reuniune legată de Brexit la Comisia pentru Afaceri Constituționale. Dacă înțeles, vreau să spun că am brexitită, înțelegeți ce vreau să spun și eu reprezint uh, o circumscripție electorală care e la granița cu Irlanda de Nord. Deci resimțim mult mai clar chestiunile politice și înțelegem când se prezintă diapozitive și se fac propuneri, pentru că pe mine, pentru mine, pe insula Irlandei nu ar trebui să fie graniță. Eh, respect Constituția din Marea Britanie, dar vă rog foarte mult să, să, încerca, să încercați să mă faceți să înțeleg cum o să ajungem eh, la această situație ținând de cont de liniile roșii ale guvernului britanic. Și apoi nu o să văd niciodată un helicopter fără să mă gândesc eh, ce se va întâmpla cu cutia lui de viteză. Sunt, lo, lo, locuim într-o, trăim într-o lume foarte complicată. N-am un BMW, aș vrea să am, dar ascultând detaliile prezentate de dumneavoastră, mi se pare incredibil. Și mi se nu vreau să fac pe nebuna, dar de ce n-am auzit acest lucru mai clar înainte de votul din Marea Britanie la acest referendum? Când mă gândesc la energia, uh, Uh, capitalul politic pe care îl investim încercând să rezolvăm această problemă și să reducem daunele pentru Marea Britanie și pentru Uniunea Europeană, atunci dau din cap și zic ar fi fost mult mai bine să, să facem ceva mult mai bine pentru oamenii noștri dacă politica n-ar fi fost așa de nasoală. Sunteți de acord sau nu sunteți de acord? Domnul Dartmouth. Mulțumesc foarte mult. Vreau să îl felicit pe vorbitorul anterior pentru că a fost extrem de elocventă. La comisia noastră nu suntem chiar atât de elocvenți. Nu vreau să aduc argumentele din timpul referendumului. Vreau să fac două observații. În primul rând, poziția Republicii eh, Irlanda și a provinciei Ulster Există un document uh, cu multe pagini publicat de Parlamentul European care a fost publicat acum vreo 18 luni, care spune clar ce înseamnă uh, și cum se poate evita o graniță dură. Uh, vreau să-i recomand celorlalți S-a prezentat, am fost la reuniunea la care a fost, s-a prezentat și nu s-a rezolvat problema. Am citit documentele. Doar vi-l recomandam, spune vorbitorul vreau să spun, să fac o încă o observație. Adică vreau să-i răspund domnului Love, care a spus foarte bine ce a spus. După părerea mea, în cartea mea, pe care puțină lume a citit-o de altfel, ofer 11 scenarii diferite pe care le are Uniunea Europeană cu partenerii de comerț de la, eu știu, a fi membru de plin la Uniunea Vamală și la uh, comerț, acordul de comerț liber. Și aici s-a prezentat ceva altfel, fel, un fel de acord de liber schimb pe care îl are China. Aș vrea să adaug și această nouă categorie în ediția următoare a cărții mele și mai am de făcut o observație, care e cam paradoxală toți cei care au fost în favoarea Brexitului, ca mine, și alte 17 milioane de persoane din Marea Britanie au susținut prietenia și comerțul liber. Cei care susțin rămânerea au recurs la amenințări și haideți totuși să ne gândim la prietenie și la acordul liber, la comerțul liber ca să găsim o soluție. Fără îndoială suntem cu toții europeni și vrem să găsim cea mai bună soluție, spune președintele. S-ar putea să fie soluția aici. Doamna McGuinness, uh, ceilalți vorbitori au menționat probleme nerezolvate până în acest moment. Două minute, experții au cuvântul acum și o să încep cu uh, cel care trebuie să plece, domnul Mata. Sunt câteva chestiuni pe care aș vrea să le aduc uh, în discuție. Vreau să-i răspund uh, eurodeputatei din Irlanda. Noi am spus foarte clar ce am avut de spus înainte de referendum. Am fost criticați uh, într-un fel sau altul, dar cred, și aici nu sunt politician, cred în democrație. Acum trebuie să găsim o soluție la situația care a fost votată. Deci din perspectiva comentariului pe care l-am făcut eu, astea sunt realitățile uh, industriei uh, producătoare de automobile în Europa. Se poate spune același lucru despre aviație și despre alte domenii. Deci ca oameni de afaceri vrem să găsim răspunsurile uh, și credem că politicienii o să vadă ambele fațete ale argumentului pentru a evita daunele care pot fi aduse ambelor părți. Cred că mai e o întrebare la care aș dori să răspund. S-a pus o întrebare uh, dacă ne ascultă guvernul sau nu. Vreau să spun că sunt multe șanse ca uh, să interacționăm cu guvernul actual, de la primul ministru în jos, uh, noi, comunitatea de afaceri, vreau să spun. Însă e o discuție care uh, are loc în spatele ușilor închise, dacă vreți. Adică eu uh, nu știu exact ce se întâmplă în aceste discuții politice. După întâlnirile noastre însă, guvernul e receptiv vrea să ne asculte. Ce se întâmplă dincolo de aceste discuții, trebuie să-i întrebați pe politicieni. Am vorbit despre multe dintre chestiunile delicate aici, dar revin la o chestiune și anume că n-ar trebui să uh, Uh, nu ne ținem așa uh, de definițiile pe care le avem uitându-ne în urmă. Trebuie să vedem care sunt obiectivele ambelor părți în această ecuație și din perspectiva comunității de afacerilor să găsim o propunere care să funcționeze. De eu nu sunt, mă, țin oblig, mă simt obligat de acordul de liber schimb sau de definiția uh, eu știu, uh, Uniunii Vamale. Trebuie găsit un răspuns politic ca, pentru ca ambele părți să găsească cea mai bună soluție. Mulțumesc. Stefano are acum cuvântul. Thank you. Um... Mulțumesc. Aș vrea să vă dau un exemplu de probleme tehnice pe care am putea să le avem cu SUA, de exemplu. La fel s-ar putea întâmpla și dacă Marea Britanie renegociază acordul de liber schimb cu Corea. Același uh, tip de problemă. Nivelul de ambiții cu SUA e și mai mare, deci trebuie considerate lucrurile la scara lor, dar opțiunile pe care le avem din ceea ce am auzit astăzi, există o tendință foarte puternică de a cere Marii Britanii să rămână cu noi și să găsim o cale prin care să facem acest lucru. Însă întrebarea este mai mult ce dorește să facă Marea Britanie și sunt două opțiuni. Ori uh, se duplică acordurile de liber schimb sau se merge pe o idee unei uh, mai liberală al unui mm, acord global. S-ar putea ca Marea Britanie să fie tentată să meargă pe această cale. Dacă avem un acord de liber schimb, cu reguli mai liberale decât cele pe care le avem momentan în Uniunea Europeană. Soluția pe care trebuie să o găsim e rapidă, pentru că afacerile în mediul de afaceri ne spune acum că au nevoie de o, un răspuns rapid. Iar mediul de afaceri avansează mai repede decât negocierile comerciale. Dacă nu găsim o soluție, atunci mediul de afaceri o va găsi să nu ne amăgim, cu siguranță vor găsi o soluție și vor trebui să, sublin, să supraviețuiască. Nu sunt politicieni, sunt uh, reprezentanți ai sectorului privat și vor trebui să găsească o cale profitabilă prin care să-și rezolve problema. Recomandarea mea este deci, sigur domnul Robertson a plecat, să încercăm să fim cât se poate de concret, să găsim soluții tehnice și să lucrăm la o decizie informată pe care putem să o luăm cât se poate de simplu. Mulțumesc, domnul Leitl. Da, vreau să continui și eu uh, ce a spus antevorbitorul meu. În primul rând, avem o realizare istorică pentru Marea Britanie de a participa la piața unică și am apreciat acest lucru până acum, dar aici avem nevoie de dumneavoastră și pe viitor. Finalizarea pieței unice mai uh, lasă de dorit momentan, avem nevoie de impulsuri, avem nevoie de motoare, mai avem până acolo. Acordul uh, sau liberul schimb, comerțul liber, este absolut necesar. Avem nevoie de acorduri de liber schimb pentru că acum lucrurile avansează, Asia evoluează și noi trebuie să fim uh, la uh, Trebuie să încercăm să fim uh, la același nivel. Barierele non-tarifare. Aici Marea Britanie s-a implicat tot timpul. Niciodată nu au dorit așa ceva. Niciodată nu v-ați implicat în, uh, într-o uniune profundă politică, în afară de securitate, poate, dar în aspectele de sociale, aspectele uh, politice sau de mediu, nu ați fost atât de implicați a fost mai degrabă o frână decât o parte a soluției, dar pe de altă parte, din alte puncte de vedere, ați fost întotdeauna o parte constructivă a Uniunii și dintre care și comerțul. De aceea întrebarea este de ce nu puteți face același lucru și pe viitor? Cineva a întrebat unde este linia verde, nu numai care sunt liniile roșii. Dumneavoastră vă autoblocați creativitatea. Unde sunt liniile verzi? Ce doriți, de fapt? Marea Britanie dorește accesul la piața unică. Bun, care este piedica? Avem anumite reguli care trebuie să fie respectate, dar întotdeauna există și soluții. Eu sunt un om de afaceri. Dacă am o problemă, încerc să-mi găsesc o soluție. Împreună cu echipa mea căutăm soluții. Niciodată nu am avut o problemă la care să spunem că n-am găsit o soluție. Trebuie să facem la fel și aici. Asta este ceea ce doream să vă spun și de aceea eu zic că e nevoie de mai mult pragmatism, e nevoie de mai multă creativitate și poate unde un pic de uh, flexibilitate, fără să spunem numai care este părerea noastră, ci să încercăm să mergem către o soluție comună. Asta este ceea ce ne dorim de la economie, de la mediul de afaceri. Mulțumesc. Ceea ce spuneam întotdeauna asistentului meu, nu-mi plac problemele, vreau soluții. Luc, te rog. Mulțumesc. Foarte pe scurt din partea mea, dar vreau să răspund la trei puncte. Da, îmi dau seama care sunt motivele în spatele Brexitului. Nu înțeleg neapărat, dar am observat care a fost dinamica și discursurile în ultimele săptămâni înainte de votul pentru referendum în uh, presa, în tabloide și în presa din Marea Britanie. Însă noi am vrea, desigur, să revină înainte de martie 2019, ceea ce însă nu se va întâmpla probabil. Până în 2020 continuă piața unică, dincolo până în 2021 libertatea de mișcare sau cel puțin până în 2020. Lucrurile se schimbă, avansează, dar ceea ce e important din mesajul meu este că, de exemplu, când renegociem, trebuie să luăm și componenta socială împreună cu Uniunea Europeană. Trebuie să fie pusă pe masă și această componentă și să facem presiune asupra Marii Britanii pentru ca agenda socială să nu fie o chestiune care să țină de concurența dintre două piețe, pentru că aceasta este nociv și pentru viitorul Uniunii Europene. Știm foarte bine și nu are rost să intrăm în această dezbatere că există o necesitate evidentă pentru Uniunea Europeană și instituțiile europene să se reconecteze cu cetățenii lor și pe aspecte sociale. E o chestiune importantă pentru Marea Britanie, e o chestiune importantă pentru noi. În acest sens, este nevoie să creăm mai multă conștientizare. E nevoie să dezbatem, să explicăm oamenilor de ce este atât de important. În al doilea rând, și poate că aici uh, am o părere oarecum diferită față de vorbitorii dinainte, am spus-o foarte clar, noi vrem să avem o continuitate în accesul pe piața internă. Pentru că un sistem ca acesta trebuie să rămână deschis, e important pentru sectorul de producție și pentru industrie. Însă trebuie să fie foarte clar, nu se poate deconecta acest sector de celelalte realități ale Uniunii Europene. Acestea sunt cele patru libertăți de mișcare, care sunt, de fapt, acceptarea acheului comunitar. Nu negociem doar relația uh, Uh, viitoare între uh, Marea Britanie și UE, ci și uh, relația viitoare a UE între ei, ea. De exemplu, dacă un rezultat în care avem o uniune vamală cu căruia îi dăm acces, la care dăm acces Marii Britanii, vrem să avem un schimb comercial, pe de o altă parte, nu mai vrem să respectăm și nu mai trebuie să respectăm celelalte standarde fundamentale ale Uniunii Europene, libertatea de mișcare, achiul social, păi atunci înseamnă că și alte țări vor ieși din Uniunea Europeană vor cere exact același lucru. Nu e vorba numai de relația dintre UE și uh, Marea Britanie, ci și de UE ca atare. Ultimul uh, punct, declarația lui Corbyn. Uniunea Vamală, sigur. Dar ce doriți să spuneți prin Uniunea Vamală, de fapt? Din această perspectivă, trebuie să încercăm să eliminăm mai întâi liniile roșii și după aceea putem să negociem și putem să construim ceva care este inovator. Marea Britanie s-a văzut că are legături foarte puternice, strânse cu celelalte țări din punct de vedere comercial și deci trebuie să nu lucrăm numai pe bariere, ci și pe comerț, ci și pe agenda socială. Mulțumesc foarte mult tuturor paneliștilor, cred că avem o imagine mult mai clară în momentul de față Poate nu avem soluția, dar cu siguranță avem o imagine mai clară a ceea ce se întâmplă. Aș dori acum să dau cuvântul raportorului responsabil, doamna Chistford Rovol. Mulțumesc foarte mult, având în vedere cât e ceasul. Nu vreau să mai exprim decât un singur uh, gând. După ce știm cum pot fi manipulate alegerile și referendumurile și în fiecare zi avem noi revelații despre ce se poate face cu alegătorii. Ar exista totuși o posibilitate de a face marșarier în Marea Britanie pentru ca să ne revizuim această decizie. Mulțumesc! Președintele, să sperăm că viitorul nu este determinat de trecut. Să vedem ce se va întâmpla. Oricum, mulțumesc foarte mult tuturor. Acesta încheie punctul nostru de pe ordinea de zi. Și trecem acum la acordul de parteneriat economic de coordonare politică și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane în uh, vederea aderării Republicii Croația la Uniunea Europeană. Vreau să vă rog pe toți cei care vor să iasă din sală să iasă în liniște. Vă rog, Matias are cuvântul. Thank you, thank you very much. I can be, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu nu o să vă răpesc prea mult timp. Okay. Uh, thank you very much. Uh, I can be I can be rather brief. Mulțumesc, după cum vă spuneam, o să vorbesc foarte pe scurt. E vorba de un subiect pe care îl cunoașteți prea bine. E vorba de o decizie a Consiliului care va permite Uniunii Europene să ia o decizie cu privire la acordul cu Republica uh, cu Statele Unite Mexicane pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană. E al treilea protocol uh, cu privire la un acord pe care îl avem. Primul protocol a fost întocmit atunci când aveam uh, EU10, apoi EU2 uh, în 2007 și acum pentru aderarea Croației trebuie să revizuim acest acord. E vorba de o decizie a cărui text o aveți îl aveți și care include și o mică ajustare în ceea ce privește cotele pentru banane pe care le-am acordat uh, Mexicului. E ceva foarte mic, 10 uh, tone, dar uh, se explică prin pierderile Mexicului față de Republica Croația în ceea ce privește exportul de banane, care a fost foarte mici, nu a fost o pierdere mică. Încercăm deci să adaptăm protocolul pentru ca toată lumea să fie mulțumită de el și pentru că mm, el uh, urmează toate acordurile pe care le-am avut și cu Peru, și cu Chile, și cu uh, alte republici cu care am adaptat acordurile când am mai aderat un stat membru. Mulțumesc foarte mult! Carolin dorește să ia cuvântul uh, în numele raportorului Imaculada. Mulțumesc, domnule președinte. În 97, Mexicul a fost prima țară din uh, America Latină care a semnat un acord uh, de cooperare și de colaborare cu Uniunea Europeană de parteneriat economic. Acest acord a intrat în vigoare în 2000 și acoperă și dialogul politic și cooperarea comercială. Acest acord include de asemenea și prevederi de comerț. La articolul 6.2 din actul de aderare a Republicii Croația, Croația s-a angajat să devină parte la acordurile existente încheiate sau semnate de statele membre și de Uniune cu țări terțe. Croația devine parte la aceste acorduri existente prin intermediul unor protocoale încheiate de către Consiliu, hotărând în unanimitate numele statelor membre cu țările terțe în cauză. La data de 14 septembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu țările terțe în cauză în vederea încheierea protocoalelor respective. Negocierile purtate cu Statele Unite Mexicane au fost uh, încheiate și finalizate cu succes atunci această decizie reprezintă un instrument uh, legal, uh, veridic, pentru ca să se uh, ajusteze al treilea protocol adițional al acordului de parteneriat economic de coordonare politică pentru a se ține cheamă de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană. Croația devine așadar parte a acordului global cu Mexicul. În final, o întrebare către Comisie. În paralel cu ratificarea acestui protocol adițional, unele decizii ale Consiliului Comun, care au fost prevăzute și în acordul global, trebuie să fie amendate pentru ca să se ia măsurile de adaptare necesare față de prevederile comerciale în acord. Puteți să ne dați mai multe informații despre conținutul acestei decizii? Domnul Fisas nu e aici. Emma, da, mulțumesc. Vreau doar să vă spun că ECR-ul susține propunerea. Perfect. Alde nu e în sală. Guie. Niciun comentariu din partea GUE, verzii nu sunt aici. FTD-ul? Paul Rubich dorește să ia cuvântul. Da, mulțumesc, vreau să-i mulțumesc foarte mult colegei noastre raportoare. Eu cred că este un pas în direcția corectă. Toată lumea știe că uh, Croația s-a dezvoltat foarte bine și de aceea relațiile cu Mexicul sunt o nouă dimensiune care poate fi profitabilă pentru ambele părți. Astfel se poate crește puterea de cumpărare de ambele părți și noi putem, grupul nostru politic, să susținem această, acest acord. Perfect, văd că nu se opune nimeni, e incredibil. Matias, ai uh, șansa să comentezi dacă dorești. Mulțumesc. Documentele se bazează pe alte aderări care s-au mai făcut în trecut. E un document standard, de fapt, și face parte, conține, de fapt, o decizie care poate să se bazeze pe acordurile Consiliului din 2000, uh, e vorba de prevederile cu privire la comerț și 2 de 2001, care sunt uh, prevederile cu privire la servicii din pilonul comercial al acordului UE cu stărte terțe. Din perspectiva conținutului vor fi schimbări la regula de origine, pentru că avem acum o anexă și în uh, croată avem și o adaptare în ceea ce privește achizițiile publice pentru ca să ținem cont de unitățile pe care le va oferi uh, Croația și de mm, calendarul serviciilor și o schimbare singura de altfel substanțială este compensarea oferită pentru uh, pierderea accesului preferențiat pe piața croată, o compensare oferită Mexicului și cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Desigur că vom aștepta să ni se trimită textul oficial de la comisie, de la Consiliu, îmi cer scuze și după aceea vom uh, continua să avansăm în uh, acest dosar. Avem uh, un proiect de raport. Pe 16 și 17 mai îl vom dezbate ca să putem vota în iunie, după cum ziceam, depinzând însă de acțiunile Consiliului. Dacă e cineva de la Consiliu aici, vă rog frumos să accelerați procesul. Vedeți că Parlamentul este pregătit, toată lumea este bucuros și dorește să-și dea acordul pentru acest uh, document. Am finalizat și punctul 11 și acum o să trecem la punctul 12. E vorba de subiectul cel mai fierbinte al momentului, taxele pe aluminiu și oțel din partea SUA. Așteptăm să vină Jean-Luc Marti, care este director general la Direcția Generală Comerț Probabil că vă amintiți că am mai discutat acest subiect la ultima plenară cu doamna comisar Încă de la acea discuție însă s-au mai întâmplat multe și s-au mai dezbătut multe pe subiect. Domnul Lighthizer a fost la Bruxelles și doamna comisar Malmström a călătorit la Washington Ministrul Economiei al Germaniei a fost de asemenea la Washington și a discutat cu domnul Lighthouser și cu domnul Ross și cu mai mulți senatori și cu membrii ai Congresului American. Este o problemă care trebuie rezolvată foarte repede problema taxelor uh, impuse, pentru că sunt uh, ca în curând uh, sunt prevăzute să se aplice în curând, ceea ce ar aduce multe daune industriei oțelului și aluminiului. Nu numai expertul direct al Uniunii Europene în Statele Unite, dar chiar nimeni nu știe care sunt uh, produsele și care sunt um, taxele vamale care se vor aplica, care sunt produsele afectate și s-ar putea să existe și mai multe produse care nu o să mai ajungă pe piața americană și să își găsească o piață de desfacere în Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim la mecanismele de salvgardare. Momentan, Toată lumea încearcă să spune SUA să nu submineze regulile și uh, hotărârea OMC. Eu am trimis o scrisoare președintelui uh, Comitetului Ways and Means a ne folosim contactele pentru ca să activăm uh, mai multe presiuni în Statele Unite pentru ca să se schimbe poziția președintelui uh, Statelor Unite. S-au auzit multe voci critice în legătură cu această decizie și în Statele Unite. Din ce în ce mai puternici aceste voci. Președintele Congresului, de asemenea, și-a exprimat uh, dezacordul cu aceste decizii, față de aceste decizii, alți senatori, reprezentanții industriei, de asemenea, dar momentan nu avem niciun semnal din partea domnului președinte că își va schimba părerea. Anunțul introducerii uh, taxelor în baza unei legi din 1962, e vorba de un decret pe care președintele l-a dat. Deci uh, impunerea acestor taxe a fost făcută în baza unei legi care permite uh, președintelui să ia măsuri dacă securitatea este în chestiune, în joc. Și în acest caz, în care securitatea e implicată, președintele poate acționa singur. Nu sunt foarte sigur dacă oțelul este o chestiune care poate să țină de securitatea națională, de fapt, numai 3% din producția de oțel uh, în Statele Unite este legată de uh, industria care ține de securitatea mm, statului american. Există discuții în cadrul Statelor Unite dacă folosirea acestei legi învechite din uh, timpul războiului rece este legitimă foarte multe companii probabil vor reacționa destul de repede. În cadrul Congresului avem păre- o părere că Congresul ar trebui să modifice legea și ar trebui să redea înapoi puterea reprezentanților uh, alegătorilor în Congres. Bun, am făcut tot posibilul pentru a lungi introducerea mea pentru a putea să vă dau câteva informații despre conflictul în curs. Sper ca Jean-Luc de Marti să vină cât mai repede și atunci voi da cuvântul invitatului nostru cât se poate de repede. Avem doi experți, de fapt avem uh, chiar și mai mulți reprezentanți și actori uh, din domeniu care chiar au suferit de abordarea pe care a lansat-o directorul general uh, al Eurofor, care este reprezentantul industriei oțelului în uh, Europa, dar și a secretarului general al reprezentantul lucrătorilor din domeniul oțelului și au exprimat aceste păreri. După ce vine Jean-Luc, o să le dau și dumnealor cuvântul pentru ca <laughs> să putem să începem. Dar să știți că am putea să luăm și o pauză ca să nu vă mai uh, obosiți vocea. Am putea doar să-l uh, așteptăm, pur și simplu. Păi dacă nu... Poate că nu reușiți noastră să nu vorbiți, spune domnul Fielner. Avem o propunere foarte interesantă ar trebui să începem la 17.20, dar nu avem încă invitați, așa că haideți să facem o pauză. This was a short way, Christoph. Everybody... O pauză scurtă, Christoph, pentru că toată lumea a sosit. Bine ai venit, Jean-Luc. Eu am uh, făcut deja o introducere în care am explicat uh, evoluțiile recente am explicat uh, și problema legată de secțiunea 232 din Trade Expansion Act și despre această anchetă. Ceea ce nu știm încă este rezultatul vizitei uh, doamnei Cecilia Malmström la Washington. Abia așteptăm, deci, să auzim uh, de la dumneavoastră ultimele știri și posibilitatea de retorsiune, de reacție din partea Uniunii Europene. Yes. Thank you very much, uh, Bernd. First, uh, Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vizita Ceciliei Malmström este în curs deocamdată. Deocamdată nu pot să vă spun decât că discuțiile în Washington DC sunt uh, în desfășurare. Cecilia Malmström uh, și Wilbur Ross s-au uh, întâlnit uh, în această după masă și s-au pus de acord cu privire la lansarea unui proces de discuții pe aspecte comerciale de interes comun, inclusiv oțelul și aluminiul. aluminiul. Deocamdată nu avem uh, nicio soluție cu privire la o posibilă derogare. Ambasadorul uh, Lighthizer uh, s-a referit la posibilitatea de a exclude Uniunea Europeană de la aceste tarife împreună cu Australia, Argentina și posibil Brazilia. A făcut această mențiune în intervenția pe care a avut-o astăzi uh, în Comitetul de la Casa Albă, dar nu avem mai multe informații. Deocamdată ar trebui să fim foarte precauți. Voi începe prin a vă explica situația așa cum este acum. Joi, la prânz, practic 5 dimineața vineri, aceste taxe suplimentare bazate pe secțiunea 232 ar putea să intre în vigoare, deja să fie aplicate. Nu știm. Deocamdată nu avem nicio confirmare că nu se va întâmpla acest lucru, chiar dacă discuțiile de până acum au fost constructive. După cum știți, este ora 12.30 în Washington, deci discuțiile încă continuăm. Așa că, domnule președinte, stimați membri, dați-mi voie să încep prin a vă mulțumi pentru sprijinul ferm, pentru un răspuns proporțional din partea Uniunii Europene la măsurile SUA. Noi avem o poziție comună și foarte puternică, așa că astăzi voi vorbi despre două lucruri. Ce s-a întâmplat până acum și incertitudinea situației actuale de la Washington și despre ceea ce ar trebui să așteptăm în următoarea etapă. Președintele Trump a hotărât să aplice taxe de import de 25% pe oțel și 10% pe aluminiu. E vorba de faimoasa secțiune 232 din Trade Expansion Act. Folosirea acestei secțiuni însă a fost surprinzătoare. Această măsură a fost introdusă în război rece pentru a fi folosită împotriva inamicilor. Însă a, domnul Trump a ales uh, un alt moment și alte ținte acum. Regretăm că Statele Unite au hotărât să introducă aceste măsuri. Justificarea acestor taxe de import prin rațiuni de securitate națională este un risc um, pentru că subminează sistemul comercial multilateral, care este în continuare cea mai bună metodă de a asigura un comerț liber și deschis pentru toată lumea. Pe lângă asta, este un semnal dezamăgitor în ceea ce privește încrederea, pentru că Uniunea Europeană a fost un partener și un aliat um, vechi al uh, Statelor Unite de aceea, exporturile noastre nu reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite. De aceea ar trebui să fim excluși de la aceste măsuri. În uh, întâlnirile cu ambasadorul uh, Lighthizer și secretarul Ross, uh, comisarul Malmström, a spus foarte clar că deocamdată nu putem ști dacă și când Uniunea Europeană va fi uh, exclusă de la aceste măsuri în momentul în care acestea vor uh, fi puse în aplicare. Dacă nu există o derogare pentru Uniunea Europeană, vom răspunde și noi în mod proporțional. Ne pregătim și pentru acest scenariu. Sperăm că va fi scenariul pozitiv, dar ne pregătim pentru ce este mai rău. Se poate întâmpla. Păstrăm contactul regulat cu omologii noștri din Statele Unite. Cecilia Malmström ne-a spus, le-a transmis că avem nevoie de mai multă claritate și dacă Uniunea Europeană nu va fi acceptată, vom răspunde rapid. Acest răspuns deja a fost explicat de comisari la Strasburg săptămâna trecută. Se va baza pe trei axe. Uh, soluționarea litigiilor la nivel OMC și uh, acordurile de salvgardare OMC, măsurile luate de Statele Unite nu se bazează pe securitatea națională, ci e vorba de um, salvgardare în subacoperire um, sub acoperire, practic. Aceste măsuri subminează sistemul multilateral. Trebuie să vă spun că am aterizat acum câteva ore de la New Delhi, unde a avut loc uh, o ministerială foarte importantă organizată de India. Eu am reprezentat uh, Uniunea Europeană, pentru că din motive evidente Cecilia Malmström nu a fost disponibilă. Și trebuie să vă spun că majoritatea participanților, au fost 50 de participanți, au explicat că sunt extrem de preocupați uh, vis-a-vis -vis de aceste măsuri bazate pe secțiunea 232 și de reacția de caracterul lor unilateral. Este foarte important uh, din punct de vedere politic uh, și nu numai pe sectorul comercial, dar și în afara lui, pentru că ne confruntăm cu o criză a organismului de apel. Așa că riscăm ca soluționarea litigiilor în cadrul OMC să fie complet paralizată, acest mecanism de soluționare a litigiilor să fie complet paralizat într-un an de zile. Aceste măsuri cu care trebuie să răspundem noi trebuie să fie foarte bine gândite, pentru că nu vrem ca, nu vrem ca situația să se înrăutățească. Vrem să operăm în cadrul juridic al OMC, vrem să fim fermi, dar și proporțional. Nu ar trebui să avem o reacție exagerată, dar în același timp nu ar trebui ca măsurile noastre să fie nici prea slabe. În primul rând, punem în, sub semnul întrebării principiul pe care se bazează secțiunea 232 și vrem să asigurăm echitatea în sistemul multilateral. Acest lucru însă va lua timp, iar um, interesele economice ale companiilor noastre vor fi afectate instant. Trebuie să ținem cont uh, de faptul că la nivel de OMC va fi nevoie de timp Și uh, noi trebuie să venim cu măsurile cele mai eficiente, foarte rapid. Tocmai de aceea ne gândim la un răspuns pe termen scurt, dar și pe termen lung. A doua axă pe care vrem să acționăm este protejarea piețelor noastre de la distorsi- față de distorsiuni comerciale. E vorba de 30 de milioane de tone uh, de importuri. Am putea să ne confruntăm cu un surplus de importuri în Uniunea Europeană. Vrem să ne protejăm de o denaturare a pieței. Tocmai de aceea trebuie să fim pregătiți să reacționăm rapid. Nu vrem să închidem și mai mult piața oțelului și aluminiului când este posibil și de aceea încurajăm partenerii noștri comerciali să facă același lucru. Dacă se îndeplinesc anumite condiții, mai avem o a treia opțiune, modalitatea noastră de a răspunde în mod just și legal. De săptămâna trecută ne consultăm cu um, părțile interesate pentru a elabora o listă care ar putea face obiectul unor contramăsuri. Consultarea va continua până pe 28 uh, martie, este disponibilă pe site-ul DigiTrade și după ce se va încheia această consultare, vom avea o listă completă. Deocamdată e vorba de uh, 2,8 miliarde de euro din 6,5 miliarde de euro pe care vom aplica măsuri de rebalansare, pentru că noi respectăm criteriile acordului de salvgardare al OMC, în special articolul 8 al acestui acord. Uniunea Europeană vrea să evite un conflict comercial care nu ar fi în beneficiul nimănui. Știm că uh, cauza, știu că problema principală pe care vreau, vor să o rezolve Statele Unite cu aceste măsuri nu este comerțul, ci supracapacitatea în sectorul aluminiului și al um, oțelului. Multe uh, state americane nu respectă condițiile de piață și um, cred că noi ar trebui să cooperăm uh, mult mai mult pentru a rezolva această problemă. Suntem într-o situație dificilă, nu avem suficientă claritate, dar asta nu înseamnă război comercial, pentru că Statele Unite ne sunt parteneri în foarte multe domenii, în securitate, în comerț și în politica globală. Tocmai de aceea este important să colaborăm, este vital atât pentru noi cât și pentru SUA. Nu vrem să căutăm un conflict cu partenerii noștri, vrem să căutăm o rezolvare pe termen mediu, vrem să rezolvăm problema într-un mod compatibil cu filozofia OMC și aștept și de la dumneavoastră niște propuneri, pentru că tocmai de aceea sunt aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, Jean-Luc, pentru această prezentare. Acum dau cuvântul directorului general al Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, doamnelor și domnilor deputați. Sunt onorat că sunt aici uh, alături de dumneavoastră să discutăm ce se întâmplă în sectorul siderurgic și vorbesc și în numele colegilor din siderurgie. Mulțumim Comisiei pentru prezentarea foarte clară în ultimii 10 ani, uh, siderurgia europeană s-a confruntat cu situații grave care a pus sub semnul întrebării viabilitatea sectorului. Criza financiară din 2009, criza uh, euro din 2011, produsele siderurgice din China care au atins un punct maxim în 2015-2016 19.000 uh, de lucrători și-au pierdut locul de muncă, adică 20% din forța de muncă din siderurgie europeană. A scăzut uh, cererea de aluminiu cu 20%, recuperarea cererii în 2014-2015 a fost în beneficiu importatorilor și n-a fost în folosul siderurgii și producătorilor de produse siderurgice. Mulțumită Consiliului și Comisiei și Parlamentului pentru a combate dumpingul în acest domeniu, trendul a fost oprit în 2017. Pentru prima dată în cinci ani, companiile noastre ajung la o marjă durabilă de profit de 6%, uh, un procent care a fost uh, stabilit în noiembrie anul trecut de instituțiile europene dar uh, nu cu uh, un ghiocel nu se face primăvară. Avem nevoie de o recuperare durabilă de-a lungul a câtorva ani, astfel încât să se poată investi în instalații, în proiecte de cercetare și dezvoltare și în produse inovatoare și în tehnologii inovatoare pentru decarbonizarea societății europene și pentru viitorul industriei europene recuperarea noastră este pusă în jos uh, cu aceste taxe de 20% stabilite de americani care vor intra în vigoare uh, vineri. Președintele Trump a spus că măsura se aplică pentru o lungă perioadă de vreme. Exporturile de aluminiu uh, au fost de 5 milioane de tone în 2017, o valoare de 1,7 miliarde de euro. Considerăm că tariful de import de 25% va exclude 15%, 2, milioane de tone de exporturi europene pe piața americană. Importul total în 2017 a fost de 26 de milioane dacă excludem Canada și nafta, țele nafta. Evaluările că cel puțin jumătate din acest volum, 39 de milioane de tone, pot fi excluse de pe piața uh, americană și pot să ajungă pe alte piețe, pe piața europeană, care e o piață deschisă. Exportatorii importanți către uh, SUA uh, se vor reorienta către alte țări, către alte zone. Corea, Japonia, Brazilia, Rusia, Ucraina sunt deja activ pe această piață și pierderea exporturilor către, Uni- către SUA ar putea să-i forțeze pe siderurgiștii europeni să-și reducă producția cu 10 milioane de tone, punând mii de locuri de muncă, uh, supunându-le riscului. Putem să revenim la situația în care eram acum 2 ani când margi, margele acestea au dus la pierderea de mii de locuri de muncă și la închiderea unor fabrici. Noi susținem instituțiile europene care să se gândească la toate opțiunile legitime pentru a face față acestei amenințări. Serviciile Comisiei au fost foarte deschise în ultima lună, au discutat cu noi, cu siderurgiștii, toate opțiunile și s-a făcut un schimb de date pentru astfel încât Comisia să poată reacționa cât mai repede cu putință și cât mai bine cu putință. Facem însă apel la Statele Unite să evite o escaladare a situației. Un război comercial nu e în interesul nimănui. Pentru noi este vital să se facă, eu știu, o cercetare privind toate produsele eh, siderurgice care sunt cuprinse în această Uh, aceste tarife, avem nevoie de măsuri de salvgardare aplicate cât mai repede cu putință, în 4-5 săptămâni de acum uh, încolo. Ar trebui să se bazeze pe cote care să cuprinde cele mai multe produse pentru a nu distruge produsele europene. Uniunea Europeană trebuie să ceară o scutire totală nu? Uh, de, la, de aceste tarife și, bineînțeles, uh, s-a făcut un comentariu promițător și anume excluderea Uniunii Europene, dar chiar și așa ne putem aștepta la 11 milioane de oțel care să ajungă în Uniunea Europeană. Faptul că vor exista cote se va menține importul la cele mai mari uh, nivele. Nu vrem să închidem piața oțelului din uh, Europa avem nevoie însă de tarife care să aibă un efect disuasiv. Importurile au ajuns la 14 milioane în 2017, Uniunea Europeană fiind cea mai mare piață importatoare de oțel din lume. Nu mai putem uh, să permitem o creștere mai mare a importului. Anunțul lui Trump are deja efecte. La în primele două luni ale acestui an, Importurile au crescut cu 12% peste eh, cele mai mari niveluri din 2015-16. S-a ajuns la o creștere de 60 eh, și de 15-16% în ultimii câțiva ani și pentru anumite câțiva ani s-a ajuns la o creștere de 75% în primele două luni. Facem apel la șefii de stat și de guvern care se vor întâlni în Consiliul European să consideră că asta e o chestiune importantă, să fie uniți și să aibă o reacție decisivă pentru a salvarda siderurgia europeană și pentru a nu duce la pierderea a milioane de locuri de muncă într-o manieră indirectă. Mi se pare crucial ca guvernele să acționeze decisiv pentru a face, uh, a reacționa la supracapacitatea și la subvențiile care distorsionează piața, așa cum sunt văzute la uh, Forumul Global privind supracapacitatea din siderurgie. Mulțumesc foarte mult! Și acum are cuvântul Luc Triangle. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Eu reprezint uh, industria și prin aceasta și industria aluminiumului. Vă invit să vă uitați la pagina noastră internet și să vedeți ce am publicat până acum pe acest subiect. A fost evident pentru noi că măsura luată sau inițiativa luată de către administrația Trump și președintele Trump aduce cu sine un risc de a afecta foarte mulți lucrători și locuri de muncă în Europa. În trecut nu a fost niciodată ușor în domeniul uh, oțelului să avem lucrătorii pe aceeași linie, dar de data aceasta sunt foarte uniți. Se condamnă această inițiativă, impunerea de tarife pentru Europa și uh, uh măsurile pe care le-a anunțat uh, Marea Britanie uh, Statele Unite. Este clar și că noi, sindicatele din acest domeniu, înțelegem că comerțul e important pentru crearea de locuri de muncă și pentru crearea de uh, creștere economică. Dar, totuși, uh, comerțul trebuie să fie echitabil, nu trebuie să pună în pericol anumite branșe, pentru că acesta duce cu sine la dezechilibre periculoase. Președintele Statelor Unite acum face politică însă după alte reguli decât cele pe care le cunoșteam până acum aici este o chestiune evidentă și el înțeleagă rebalansarea inițiativelor ca și contramăsură la uh, ceea ce face Uniunea Europeană. De aceea noi spunem că și noi trebuie să contraacționăm, el așa vede lucrurile și nu trebuie să subreacționăm, să ne gândim foarte bine la uh, măsurile pe care vrem să le luăm. Pot să vă spun și că suntem în contact strâns cu colegii americani. Ați văzut că atunci când Trump și-a semnat decizia, era înconjurat de lucrători din domeniul oțelului americani. Foarte mulți dintre ei afiliați la sindicatul uh, de, din domeniul oțelului în uh, America. Suntem în contact foarte strâns cu ei pentru că noi considerăm, noi ca sindicat european, că trebuie să le explicăm colegilor americani că ceea ce a decis Trump în uh, SUA va fi uh, nociv și pentru lucrătorii din domeniul oțelului din America, dar și din domeniul producției, pentru că produsele vor deveni mai scumpe și nu are rost să vă dau prea multe detalii din cauza timpului, dar multe produse din uh, SUA sunt uh, produse cu oțel european. Iată rolul pe care îl vedem noi, la noi, uh, Trebuie să-i convingem pe omologii noștri americani de efectele negative pe care le vom avea, vor avea și ei pe locurile lor de muncă și pe industria pe care o reprezintă. În final, trebuie să spun că noi susținem Comisia Europeană care cere măsuri de rebalansare, dar acestea trebuie să fie proporționate. Cu siguranță trebuie să evităm o escaladare a războiului comercial. Din păcate însă avem de-a face cu cineva în uh, Washington care nu înțelege decât o limbă a acțiunilor, contraacțiunilor și reacțiilor și deci trebuie să ne gândim care este reacția proporționată pe care trebuie să o dăm. În al doilea rând, trebuie să continuăm însă să transmitem foarte clar Statelor Unite că Europa are nevoie de excepții de la uh, aceste tarife, așa cum s-a făcut și înainte. Dar, bineînțeles că așa cum am mai zis-o și înainte, așa cum a zis-o și Axel, în cazul unei, uh, unei uh, excepții de la această regulă, trebuie să ne gândim la măsuri de salvgardare, pentru că vom avea un surplus, poate chiar un surplus foarte mare pe piața oțelului, care s-ar putea să, fi, să ducă la dumping pe piața europeană, pentru că nu mai poate să intre la americani. E nevoie, deci, să fim mai clari să știm care sunt măsurile de salvgardare și care ar putea să fie efectele lor pe anumite țări. Măsurile de salvgardare s-ar putea să ducă și la contraefecte din partea țărilor care au fost afectate. Deci ar putea duce la o escaladare a unui război comercial care cu siguranță nu a fost obiectivul nostru. Deci da pentru măsurile de salvgardare, dar ele trebuie să fie bine ponderate și bine gândite și trebuie să fie proporționale, pentru că nu trebuie să dăm muniție celor care vor să intre într-un război uh, comercial la nivel global. Aceasta este contribuția noastră și așa ne înțelegem noi rolul din partea lucrătorilor din domeniul acestei industrii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Luc, și înainte să dăm uh, cuvântul deputaților, vreau să salut pe viceministrul uh, economiei din Mexic. Bun venit! Emma, tu ești prima. Foarte bine, mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Îmi cer scuze, aveți doar două minute, doar ca să știți că aveți doar două minute. N-am nicio teamă în această după amiază. Salut uh, faptul că Uniunea Europeană discută despre ceea ce dorește să facă pentru a răspunde la problema din domeniul oțelului E foarte important ca Uniunea Europeană să arate că suferă la fel de mult ca SUA din cauza măsurilor care se iau și că trebuie să acționăm împreună. Mă bucur că doamna Malmström se întâlnește cu omologi americani pentru ca să discute despre acest subiect, dar după discuțiile pe care le-am auzit aici, aș vrea să fac un comentariu. Măsurile de supraveghere a importului uh, oțelului sunt prevăzute și vreau să știu când se vor introduce măsuri similare pentru aluminiu, având în vedere că și împotriva aluminiului sunt prevăzute uh, tarife. Și care sunt uh, pașii în procedurile pe care trebuie să le urmeze companiile europene dacă dorești să primească excepții de la această regulă. Efectele se vor simți pe piața unică și întrebare, altă întrebare este care vor fi piețele electronice care vor fi afectate cel mai mult de uh, aceste măsuri tarifare. Mulțumesc. Doamna Maria Arena. Mulțumesc, am o întrebare foarte specifică în legătură cu anchetele de salvgardare. Am auzit de la partenerii sociali că ei cer uh, ca lucrurile să meargă destul de repede. Deci când vor începe anchetele, dacă n-au început încă? Iar uh, care este timpul mediu pe care le estimați pentru anchete? În al doilea rând, e o altă întrebare care se referă la un produs foarte specific, uh, care se numește Rebars în uh, uh, engleză, un fel de um, produse de beton, așa se numesc, care um, s-ar putea să ducă la distorsiuni. Franța, Germania, Spania ar suferi foarte mult de distorsiunea pe care o avem pe piața aceasta și cum am putea adăuga, deci, care este procedura de a adăuga un produs pe lista excepțiilor. Mulțumesc! Christopher, mulțumesc. Vreau să vă amintesc că um, cei care se ocupă cu comerțul liber pot și ei să greșească câteodată. Singura dată în care mi-amintesc că um, excepția a fost um, menționată odată sau aplicată este când în anii 70 Suedia a impus argument, a, pus, a impus tarife pe cizme pentru că nu puteau să trimită soldații, se spunea, în uh, neîncălțați, dar această măsură a fost uh, luată în derâdere și în uh, decurs de un an nu a mai fost aplicată. Cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este să încercăm să ne gândim ce vrem să evităm unul este escaladarea și răspândirea conflictului și doi este subminarea uh, regulilor. Eu nu sunt încă convins încă de uh, răspunsul comisiei. Când e vorba de un război al tarifelor, vreau să întreb care este greșeala pe care am uh, făcut-o noi pentru ca SUA să fi decis să impună această decizie sau așteptăm să se vadă, să se analizeze faptele pentru ca să vedem care este motivul. Din păcate, domnul Trump crede că um, are de face cu copiii și eu, când fiind tată, îmi dau seama exact că întotdeauna ai un răspuns pentru ca să se escaladeze conflictul. Întrebarea este ce facem atunci dacă ei vin cu mai multe tarife impuse? Noi punem două, impunem 2000 de tarife? Și în al Altă întrebare. Nu trebuie mai întâi să facem un studiu înainte să introducem tarife? Nu creăm conflicte noi? Ar putea fi un conflict UE, SUA, lumea, dar putea să fie UE, SUA, Brazilia sau alte țări. Eu nu mă simt foarte bine cu negocierile. Sunt de acord cu Cecilia că s-a dus la Washington, cred că asta. Pe de altă parte, nu cred că e bine pentru că asta este ceea ce vrea Trump, să vină toată lumea să cerșească, să fie scoasă de pe listă. Și când face acest lucru, când scoate țările de pe liste, atunci le fa- o face când legislația OMC. Să nu mai uit- să uităm atunci în momentul ăla de regula națiunilor, regula statelor. Trebuie să facem totul ca să oprim tarifele, dar trebuie să avem grijă pentru că ar trebui să păstrăm oricum o atitudine cât se poate de rece și de cool. Mulțumesc, da, e valabil tot timpul. Carolina are cuvântul, da, mulțumesc, domnule președinte. Regula uh, pe care, uh, excepțiilor pe care dorește să o uh, negocieze Cecilia Malmström în America nu este foarte sigură ca și drum. Nu știm de fapt dacă o să reușim. Mi se pare că ar trebui ca și UE, UE dar și Australia și Argentina să primească o excepție. E un joc foarte periculos aici. Despre ce e vorba până la urmă? Trebuie să vedem ce facem cu supracapacitățile cu produsele care sunt ieftine. Știm că de mult avem o problemă similară în Europa și cred că regulile trebuie să fie respectate și deci Europa trebuie să bată cu pumnul în nasă, masă că este vorba de o regulă a OMC și că trebuie să insiste pe un comerț echitabil. Dacă Cecilia Malmström conduce negocierile, atunci concesiile pe care trebuie să le facă ea vor fi proporționale sau nu? Cât de proporționale vor fi? Și vreau să știu dacă atunci când dai cuiva un deget nu-i ție toată mâna, mai ales când e vorba de Trump, știu că am mai dat o vadă de așa ceva. Bineînțeles că dumneavoastră nu aveți acum neapărat răspunsul la toate aceste întrebări, dar Trump nu este un partener previzibil. Eu zic că ar trebui să ne gândim bine înainte să decidem care este cea mai bună soluție, nu numai pentru Europa, ci pentru întreaga lume, pentru ca să putem să revenim uh, la uh, situația în care se respectă regulile. Mulțumesc! Da. Facem exerciții în această direcție. Doamna Lukashenska. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că noi cu toții vrem să ținem pumnii ca să obținem un acord cu Statele Unite, chiar dacă trebuie să spun că dacă mă uit la personajul Trump, cu siguranță nu va fi simplu. Văd că în sânul Comisiei Europene avem uh, diverse activități în curs. Obiectivul este să introducem barierele tarifare pe importul care vine din uh, Statele Unite. Ați spus, domnule director, de asemenea că aceste bariere ar trebui să fie cel puțin echivalente cu sancțiunile Statelor Unite. Pe liste avem produsele de um, machiaj pentru unghii, pentru ochi, pentru buze și câteva uh, fond de tenuri. Deci e vorba de cosmetică, e vorba de femei, deci noi va trebui să cheltuim mai mult pentru a cumpăra aceste produse, dar uh, această măsură va fi și o lovitură pentru multe întreprinderi în Europa, precum și pentru întreprinderi în Polonia, de exemplu. Întrebarea mea este următoarea. Uh, care este motivul pentru care aluminiumul și oțelul uh, sunt pe de o parte și pe de altă parte vrem să penalizăm întreprinderile europene și vrem să ne jucăm uh, cu domeniul cosmeticelor. Întreprinderile de oțel vor plăti un preț foarte ridicat. Eu zic că va trebui să fim foarte rezonabili și mă întreb de unde vin aceste produse care au fost trecute pe lista uh, celor care vor fi folosite ca măsuri de restricționare um, și ca răspuns. Mulțumesc. Președintele de cuvântul fără microfon. Domnului Șolțe, mulțumesc. Eu vreau să subliniez că este clar că excepțiile pentru industria europeană nu sunt o soluție. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă uh, ați solicitat avizul forumului uh, G20 pentru oțel pentru a discuta și cu ceilalți experți în domeniul oțelului, de la grupul de țări care se implică în domeniu și care sunt legate de țările OMC, țări producătoare OMC, pentru că a încercat să găsiți o soluție la nivel macro. Eu sunt de acord cu toată lumea care vorbește de supracapacități de producție, dar nu este numai o chestiune care ține de uh, conflictele speciale de care vorbim aici cu președintele american. Eu zic că aici trebuie să ținem cont de faptul că și în China există o reducere asupra capacității în ultimul an și jumătate și că aceasta va uh, afecta 5 mii de locuri de muncă. Trebuie să vedem care este amploarea fenomenului. Altă întrebare pe care vreau să vă pun dacă vreți să luați măsuri de salvgardare, veți include produsele din oțel care momentan nu sunt prevăzute momentan, așa cum au spus-o și reprezentanții Eurofair, de exemplu, care au dat exemple concrete cu ce va însemna uh, această măsură pe statele membre, dacă se aplică și acestor produse de oțel. Deci vreți să faceți un pachet uh, larg de produse de oțel și de aluminiu? Domnul Cicu. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu aș vrea să repet ce au spus ceilalți. Vreau doar să vorbesc despre necesitatea de a sublinia că consecințele economice și ocupaționale și directe și indirecte pentru Europa care vor deriva din închiderea eventuală a pieței siderurgice americane și mai ales uh, din uh, repoziționarea uh, clară față de exporturile de oțel din țări precum India, Corea de Sud, Turcia, Aș vrea să vă amintesc în acest context că vorbim de milioane de tone care vin deja din țări externe Uniunii Europene. Având în vedere acest context și voi vorbi foarte pe scurt, cred că, așa cum a spus-o și domnul director general înainte, e clar că în momentul în care se face această închidere a piețelor, trebuie să lansăm imediat măsura de salvgardare iar întrebarea pe care vreau să o pun eu față de măsura respectivă este ce conține ea clauza aceasta. Noi înțelegem că decizia de a declanșa mecanismul de salvgardare se bazează pe un sondaj care a fost uh, condus de către DigiTrade pe mai multe produse din domeniul siderurgic și deci ar trebui să acopere toate produsele care, sunt, uh, care provin uh, din industria americană și nu numai pe unele. Uh, pentru că dacă facem o preselecție noi, atunci noi, de fapt, dăm cumva o direcție a ceea ce considerăm că trebuie să fie salvgardat și aceasta ar fi o eroare strategică și nu e așa. Noi ar trebui să garantăm siguranța întregului sistem uh, și întregului sector de oțel din uh, Europa, pentru că altfel se pot uh, pierde 20.000 de locuri de muncă și 140.000 de locuri de muncă indirecte, ceea ce înseamnă o pierdere ocupațională gravă în acest sector în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, Tiziana! Beh, io sono d'accordo con quello che ha Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu cele pe care tocmai le-a spus colegul Cicu. Adevărat, preocuparea noastră, date fiind uh, ultimele evoluții, sunt extrem de mari. Dar eu aș vrea să adresez o altă întrebare comisiei. E adevărată observația cu privire la supracapacitate și merită atenția noastră, însă vă amintesc că SUA în ultimii 10 ani a acoperit 80% din necesarul său prin producția națională. Așa că eu mă întreb dacă nu există și un alt raționament în spatele acestei măsuri introduse de Trump. Și mă întreb ce ar vrea el să obține de la Europa sau ce ar putea să obține de la Europa. Se vorbește de o, un mai mare angajament din partea statelor uh, Uniunii Europene pentru o finanțare mai mare pentru NATO, dar asta nu, e, nu ține de competența noastră. De asemenea, SUA ar putea să ne ceară o flexibilitate mai mare în ceea ce privește legislația în materie de securitate alimentară și mediul înconjurător. Știm cu toții discuțiile cu privire la hormon, glifosat și altele. Vreau să știu știu dacă Comisia are mai multe informații în acest sens, dacă aceste posibilități sunt fondate și vreau să știu um, dacă Comisia vrea să ia un angajament formal de a nu reduce standardele noastre în niciun fel, numai pentru a evita un um, război comercial. Anu Maria, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am două întrebări pentru domnul uh, Demarsti. Mi se spune că, în realitate, aceste întreprinderi nu au uh, niciun interes să se introducă măsuri de retorsiune. Dacă ne confruntăm deci cu prea multe plângeri, sunteți de acord să renunțați la măsurile de retorsiune? Dacă Statele Unite nu vor să introducă o excepție în general pentru Uniunea Europeană, atunci statele membre pot să facă ele lobby individual pe lângă Statele Unite, pentru că, de exemplu, în țările de jos există foarte multe locuri de muncă în sectorul siderurgic și de ce vă opuneți acestei posibilități de acțiune individuală? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc Comisiei și special domnului comisar Marstrom pentru implicarea sa în acest um, în acest scandal. Situația este foarte serioasă. Cred că știm deja acest lucru și Uniunea Europeană trebuie să reacționeze rapid. Trebuie să oprim surplusul de importuri care vor veni din țările terțe și care nu vor mai ajunge pe piața americană. Comisia ar trebui să folosească măsurile de salvgardare care ar trebui să se aplice la toate produsele acoperite de taxele americane. De asemenea, ar trebui să ne bazăm uh, sistemul pe cote, pentru că astfel piața comunitară va rămâne deschisă, dar va putea face față și importurilor în creștere. De asemenea, ar trebui să avem în vedere și programele de eludare a acestor cote. Uniunea Europeană ar trebui să aplice contramăsuri pe toate produsele, pe fiecare în parte, astfel încât să nu existe o portiță prin care să se creeze un surplus pe piața europeană de anumite produse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 Am uh, aflat uh, de fapt că administrația SUA nu se ocupă de cauza principală. Țări precum China, Turcia, Iran, India continuă să-și crească volumul de producție și uh, denaturează piața globală. De asemenea, nu respectă condițiile de piață când vine vorba de salarii și standarde de muncă și de mediu înconjurător. Tocmai de aceea consider că cea mai bună soluție pentru această situație este cooperarea între Uniunea Europeană și statele Statele Unite, în loc uh, de a declanșa un război comercial uh, neproductiv și extrem de costisitor. Mulțumim foarte mult, uh, Irma. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că n-am fost de la începutul sesiunii. Vreau să fac două observații. În primul rând, Înțeleg că strategiile nu, se, nu trebuie să dăm socoteală pentru strategii, dar am impresia că Uniunea Europeană a acționat cu inteligență. Comisia Europeană a făcut bine că a încercat să transmită posibilitatea unei sancțiuni, dar încerca să uh, uh, prevină un război comercial exercitându-și influența. Cred că lista de produse prezentată nu e o întâmplare. Uh, E vorba de produse sensibile pentru statele republicane americane, uh, unde, care sunt bine reprezentate uh, în Congres și în Senat. Nu e foarte inteligent uh, ca strategie, dar mă tem din partea lui Trump că în spatele acestei chestiuni nu sunt neapărat motive economice, ci mai ales motive politice. Nu e întâmplător că uh, au avut loc alegeri la Pittsburgh, care este capitala siderurgică a Statelor Unite. În 2016, acolo Trump a câștigat cu 10 puncte și acum au câștigat democratici, democratice. Cu puțin, dar au câștigat democratici, așa încât uh, Trump a căutat să facă ceva acolo. Și dacă ne gândim la alegerile din noiembrie, de la jumătatea mandatului, Trump încearcă să găsească un factor electoral care să-l ajute și să evite sau să combate problema uh, supracapacității din China. Și vreau să pun o întrebare, dacă chiar credeți că e așa. Unde este limita lui Trump? Pentru că interesele lui electorale nu se vor termina în noiembrie în 2018 urmează alegerile prezidențiale după aceea și, bineînțeles, va avea obiective strategice electorale în care poate să folosească protecționismul ca element pentru a câștiga uh, acolo unde este amenințat uh, în rezultatele electorale. Aș vrea să știu dacă uh, pe linia asta sau în cazul acesta cum reacționăm în fața unei strategii politice care merge exact împotriva tuturor regulilor. Mulțumesc! Mulțumim, Jean-Luc, și eu am trei întrebări pentru clarificare. E foarte clar oare care sunt domeniile vamale și care sunt produsele care vor face obiectul acestor taxe de protecție joi? E vorba de tuburi, de grinde, de care vor fi produsele exact care vor fi acoperite de aceste tarife. Apoi, domnul Weidheiser a promis că ne va da câteva orientări uh, în ceea ce privește aceste derogări. Se pare că Mexicul, Canada și Australia, conform unui tweet, vor uh, beneficia de mm, anumite derogări de la aceste tarife, dar vreau să știu care sunt criteriile în baza cărora se acordă aceste derogări și apoi nu îmi imaginez ce poate oferi Uniunea Europeană în aceste negocieri, pentru că noi nu avem subvenții, nu avem dumping în siderurgie, ce putem să oferim noi ca să-l convingem pe domnul Trump să ne ofere și nouă niște derogări. Mulțumesc foarte mult! Ați adresat numeroase întrebări, toate foarte pertinente. În primul rând, mecanismul uh, de supraveghere care există în domeniul siderurgic asupra oțelului. Ar fi, într-adevăr, foarte bine și ar fi logic să îl extindem și la aluminiu. Care ar fi procedura pentru introducerea anumitor excepții? Este o procedură exclusiv uh, națională, la nivelul Statelor Unite. Practic, utilizatorii din Statele Unite pot să înainteze o solicitare, dar aceasta nu are nimic de a face cu exportatorii din țările terțe. Ar putea să existe o anumită legătură, însă utilizatorii sunt cei care trebuie să își susțină cauza și există astfel de criterii. Noi nu ar trebui să fim uh, implicați direct. Mă gândesc că, că producătorii de oțel și de aluminiu din Uniunea Europeană au contact direct cu proprii clienți, însă procedura este una de sine stătătoare. În ceea ce privește întrebarea domnei Arena cu privire la um, salvgărdare și uh, scadențele pentru aplicarea sau declanșarea acestei proceduri. Procedura de salvgardare depinde de niște criterii foarte stricte. Aceste criterii de asemenea, se bazează și pe deschiderea unei investigații. Alte criterii au legătură cu um, produsele acoperite. Se deschide deci o investigație și în funcție de aceasta se hotărăsc niște măsuri provizorii uh, aplicate în um, vreo două luni și în ceea ce privește măsurile um, definitive, probabil că pentru acestea va fi nevoie de mai mult de șase luni, aș zice. Măsurile provizorii pentru măsurile provizorii. Practic și măsurile provizorii și măsurile um, definitive sunt de competența Comisiei în procedura de comitologie. Însă, în ceea ce privește procedurile provizorii, Comisia hotărăște uh, asta cu excepția cazului în care o majoritate calificată nu se pronunță împotriva acestor măsuri provizorii. Măsurile definitive pentru aceste măsuri definitive este nevoie de o majoritate calificată care să se pronunțe în favoarea acestor măsuri definitive, deci o majoritate calificată din partea statelor membre. Dacă investigația va fi uh, deschisă și cred că se va întâmpla acest lucru, atunci, în termen de câteva zile, aceasta va fi extinsă la foarte multe produse pentru a ne asigura că acoperim toate produsele vizate. Toate produsele din oțel și din aluminiu. Desigur, acest lucru nu aduce atingere deciziei finale, care se va baza pe situația reală a pieței. Acționăm rapid pentru a ști foarte repede care sunt produsele cele mai amenințate și mai afectate. Ați pus o întrebare cu privire la uh, barele de consolidare din beton. E aceeași uh, poveste ca în cazul cosmeticelor. Măsurile de reechilibrare nu au nimic de a face cu protecția sectorului nostru siderurgic, protejarea sectorului nostru siderurgic. Practic, noi ne protejăm drepturile în conformitate cu mecanismul de plângere al OMC și alegem niște produse pentru a introduce contramăsuri. Nu e vorba de măsuri de retorsiune, e vorba de contramăsuri. Și a, măsurile pe care le alegem, practic, ar trebui să se aplice la produse pentru care nu există o nevoie imperioasă în Uniunea Europeană, adică nu este o nevoie acută de astfel de produse și există și alternative de aprovizionare. E clar că Uh, când vine vorba de cosmetice, nu am avea o nevoie acută de acele produse din producție americană. Deci și aceste rebars, aceste bare de consolidare din uh, oțel beton, probabil că vor fi incluse. Practic e vorba de o linie tarifară din produse de oțel. O treime produse uh, agricole și o treime produse industriale. Și așa cum bine a spus uh, și Marie, această listă a fost elaborată foarte atent uh, pe criterii economice și politice, pentru că știm că politica și aspectele politice uh, joacă un rol foarte important, mai ales când e vorba de alegeri sau în preajma alegerilor. Acum voi trece la întrebarea domnului Filner. În primul rând, nu vorbim despre o agravare a conflictului. Reechilibrare acum. Contramăsurile. Noi ne protejăm drepturile în baza articolului 8 din acordul de salvgardare, avem 60 de zile la dispoziție pentru asta. Dacă nu luăm măsuri concrete acum, în acest termen de 60 de zile, nu vom mai putea să introducem contramăsuri în conformitate cu mecanismul de plângere al OMC și acest lucru este foarte important. La fel s-a făcut în 2002 când am apelat la acest mecanism de salvgardare. Eu încă nu eram în Digi 3 de atunci, eram director general în Digi Agri, așa că nu am urmărit îndeaproape respectiva situație, dar ceea ce știu e că am introdus contramăsurile atunci uh, dar nu am uh, luat măsuri concrete de rebalansare pentru că am fost relativ mulțumiți de excepția pe care am primit-o atunci. OMC, de asemenea, a hotărât, a luat o hotărâre foarte rapid și uh, Statele Unite au uh, pierdut pentru că salvgardarea a fost considerată invalidă. Deci noi considerăm că și în acest caz e vorba de o salvgardare, însă prezentată altfel. Piața siderurgică se îmbunătățește în Statele Unite. Are uh, o creștere nemai întâlnită în, uh, pe alte piețe. Uh, s-au confruntat și ei cu dificultăți, ca și noi, dar au luat măsurile necesare și companiile și-au crescut profiturile cu 35% în 2017 în raport cu 2016. Majoritatea importurilor în Statele Unite au scăzut după 2014. Chiar și în 2017 s-a înregistrat o scădere globală, nu pentru toate produsele, care au fost parte din uh, investigația din aprilie 2017. Acest lucru totuși ne-a arătat că condițiile pentru a invoca mecanismul de salvgardare nu au fost îndeplinite. Vă pot confirma că ne păstrăm calmul, că suntem cu capul pe umeri și ne păstrăm capul pe umeri și calmul, chiar dacă situația este destul de periculoasă. Nu negociem. Pur și simplu E vorba de discuții pe marginea aspectelor de interes reciproc și noi niciodată nu vom negocia sub amenințare. Niciodată. Și chiar dacă, până la urmă, vom uh, beneficia de o excepție și pare foarte posibil acest scenariu, dar suntem precauți pentru că, până la urmă, nu știm ce decizie finală va lua președintele Trump însuși. Deci, cred că oricare ar fi soluția, chiar dacă beneficiem de o excepție, ar trebui să eliminăm aceste concesii, astfel încât, dacă vreodată ni se retrage această derogare, să putem să introducem contramăsuri în timp util, contramăsuri proporționale. Săptămâna trecută am participat la Coreper și vă pot spune că statele membre s-au exprimat în unanimitate în favoarea strategiei Comisiei. Vrem să fim fermi, dar să introducem și măsuri proporționale. Și dacă în cele din urmă ni se va acorda o derogare, încă nu știm sigur, va trebui totuși să arătăm că suntem foarte hotărâți. V-am spus că am fost la New Delhi și acolo m-am întâlnit cu foarte mulți colegi și cu alți membri importanți care și-au manifestat interesul um, legat de abordarea în două etape a Uniunii Europene, care se va baza în primul rând pe eliminarea concesiilor și s-ar putea ca și alți membri să meargă în aceeași direcție. Sper că am răspuns întrebării dumneavoastră uh, vis-a-vis -vis de întrebarea doamnei Heinz. Da, această situație are legătură cu supracapacitatea și știm asta și pot să-i răspund și domnului Scholz. Da, e vorba de supracapacitate, dar pentru că e vorba de supracapacitate, asta nu înseamnă că nu ar trebui să cerem o derogare uh, fără să recunoaștem legitimitatea măsurilor introduse de Statele Unite. Cred că am răspuns deja și la această întrebare. Yes, we will continue. Sigur, vom continua. Suntem cei mai activi la G20, uh, la forumul siderurgic uh, G20 și uh, ne va face plăcere dacă și alții merg pe aceeași cale cu noi forumul siderurgic, însă nu va rezolva toate problemele. E clar, China a început să ia măsuri, dar va continua uh, să facă ce face și în materie de siderurgie și în domeniul aluminiului. Și nu sunt sigur că cifrele pe care le-ați citat sunt total corecte. Deci haideți să vedem exact care va fi situația în momentul în care nu se va mai pune această problemă. Nu e normal ca China, India și alte state să-și sporească producția de oțel. Există creștere, există o creștere a cererii. Între 2012 și 2016 în China s-a înregistrat uh, o creștere a capacității de producție de oțel și dar uh, creșterea scădea deci când există o creștere de capacitate, pe ce se bazează ea? Se bazează pe subvenții, nu? Și nu urmează uh, tendințele normale ale pieții. Iar capacitatea e mult mai mare decât cererea internă din țara respectivă și decât uh, cererea de pe piața externă. Asta e problema și cu asta ne confruntăm. Și vom continua firește să facem acest lucru. Domnul Cicu, cred că am răspuns aici. Măsurile de salvgardare nu exclud orice produs care ar urmează să fie cercetat. E o decizie finală și apropo ce urmează să facem. Și dacă sunt decizii de salvgardare, aceste decizii trebuie să protejeze industria noastră, dar într-o manieră care să minimalizeze tulburarea uh, comerțului. Nu vreau să anticipez pentru că e o, o sesiune publică, nu? Însă nu se exclude nimic și cred că sunt maniere diferite, mijloace diferite de a minimaliza uh, tulburarea care apare pe, în domeniul comerțului. Să nu creăm situații dramatice, trebuie să ne gândim ce o să facă și ceilalți. Doamna Tiziana Beghin supracapacitate, am răspuns deja la această întrebare. Nu negociem, cum spuneam, discutăm. Nu sunt eh, discuții despre standardele alimentare și chiar cu atât mai puțin negocieri. Nu o să facem niciodată înțelegeri la aceste negocieri și, cum spuneam, oricum nu sunt negocieri. Nu negociem protecția standardelor alimentare, protecția consumatorilor, și viața cetățenilor noștri. Așa ceva nu se va întâmpla. Toate produsele care intră în Uniunea Europeană, pe piața Uniunii Europene, trebuie să respecte standardele noastre în ceea ce privește alimentele. Aici nici nu se pune sub semnul întrebării. Nu e nimic de discutat. Doamna Minar dacă are loc vreo retaliere, nu, nu, nu. Poate contramăsuri, dar altceva. Terminologia este importantă. N-am ajuns în momentul retalierilor. Posibilitatea ca statele membre să acorde scutiri individuale Până acum s-a pus problema unității Uniunii Europene și probabil așa suntem mai eficienți cei care încearcă să divizeze Uniunea Europeană nu vor câștiga, iar tăria noastră este să rămânem uniți și asta s-a întâmplat până acum. Da, trebuie să păstrăm și piața americană, să nu ajungem într-un război comercial, Cred că am răspuns deja la uh, întrebările puse de doamna Rodriguez Pinero, Burnt, uh, care sunt liniile vamale ale, un, ale SUA, o să vedem. Uh, trebuie să ținem cont de tot ce se va întâmpla în viitor. Iar în ce privește linii, orientările generale, nu știu, o să vedem care sunt orientările generale în cele din urmă sunt elemente deja menționate uh, în momentul în care am discutat trilateralele și bilateralele acum două săptămâni și cred că e înțelept din punct de vedere politic să menținem aceste reuniuni. Uh, e important uh, să discutăm, e important să avem aceste trilaterale încununate de succes și cu SUA și cu japonezii pentru comportamentele care nu sunt conform cu regulile pieții. Uh, subvențiile, ce s-a menționat atunci? S-a menționat eficiența măsurilor de protejare, de apărare a comerțului și eficiența uh, de la forumul siderurgic. S-a menționat de asemenea dimensiunea de securitate, deci toate elementele acestea sunt cuprinse. Documentul este foarte bun, uh, cred că tu l-ai văzut, e un document uh, cu acces restrâns, dar cred că e cunoscut de președintele acestei comisii și de coordonatori. Și cred că se poate consulta documentul acesta. E un document foarte bine pregătit care cuprinde tot ceea ce arată că Uniunea Europeană nu este la originea acestei crize. Și confirm, dacă analizăm cifrele, în ultimii 10 ani aici s-a uh, înregistrat o creștere a capacității de oțel cu 9%, iar jumătate în ultimii ani, pe câtă vreme SUA are o capacitate mai mică dar capacitatea s-a menținut în ultimii 10 ani pentru că a crescut uh, dramatic capacitatea de producție în China, atât uh, siderurgică, cât și pentru uh, aluminiu. Ne temem de negocieri? Nu ne, nu ne temem de negocieri, vom discuta și nu vom negocia niciodată sub amenințare, pentru că asta însemna să legitimăm ceea ce noi considerăm o măsură care nu e în conformitate cu Organizația Multilaterală a Comerțului. Noi respectăm multilateralismul Organizației Mondiale a Comerțului și uh, această organizație uh, va uh, acționa în conformitate cu propriile reguli care sunt aplicabile într-un sistem care trebuie să funcționeze. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Jean-Luc, pentru mesajul acesta, pentru cuvintele clare. Cred că avem nevoie de mesajul acesta clar în lumea de astăzi. Am ajuns uh, la încheierea reuniunii de astăzi. O să ne gândim la chestiunea siderurgiei în ceea ce privește relațiile cu Statele Unite. Vă mulțumesc, vă urez o seară plăcută!